Meine sehr verehrten Doamnelor și domnilor, doresc să vă salut foarte cordial astăzi la atelierul nostru despre instrumente opționale referitoare la dreptul uh, contractelor. În ceea ce privește Comisia Jurii, pentru noi acest uh, eveniment uh, reprezintă o premieră deoarece um, ne dorim uh, întărirea colaborării cu parlamentele naționale ca urmare a datării tratatului de la Lisabona și doresc să salut uh, astăzi mai mulți uh, membri a unor parlamente naționale și mă bucur că atât de mulți parlamentari naționali au, din Parlamentele Naționale au răspuns invitației noastre. Există 26 de astfel parlamentari și Um, o să spun acum din care țări au venit colegi. Este vorba de 13 parlamente naționale care sunt reprezentate. Belgia are un reprezentant din adunarea uh, națională și un reprezentant din uh, Senat. Bulgaria patru din adunarea uh, națională din Republica Cehă, un membru al Senatului, din Grecia patru membri, din Spania doi senatori, la fel doi senatori din Franța, din uh, Ungaria un membru al uh, Parlamentului Național, um, din Malta la fel, din Polonia un deputat și doi uh, senatori, din Portugalia doi deputați, din uh, în România doi membri ai Camerei Deputaților și un senator, din uh, Suedia doi membri ai Parlamentului, din Regatul Unit un membru din Camera uh, Lorsilor. În plus, uh, Danemarca și Germania sunt reprezentate de, că, de către funcționari. În ceea ce privește agenda de astăzi, avem două părți separate ale atelierului comun. Unul va fi moderat de colegul meu Baldasara, care este vicepreședintele Comisiei uh, Jurii și cealaltă parte va fi moderată de doamna uh, Diana Wallis, care în trecut a fost activă în acest activ, a fost uh, raportor pe această temă și ne vom consulta cu dânsa în această după masă. trebuie să se hotărască în această săptămână în cadrul comisiei dacă dânsa va fi din nou raportare pe această temă. Aș dori să vă rog dacă doriți să vă um, exprimați vreo opinie uh, să completați formularul pe care îl aveți fiecare în față, deoarece astfel ne ușurați uh, nouă uh, munca moderatorul pur și simplu va uh, da cuvântul uh, celor care doresc unul după celălalt. O altă observație, la sfârșitul acestui atelier, afară în fața uh, ușii vom pregăti un uh, mic uh, prânz și um, va, va veni și doamna Reding, comisar Reding, la ora care va ține un discurs la ora uh, 1 și jumătate. Cred că acestea sunt informațiile pe care am dorit să vi le dau acum. Și acum o să-i dau cuvântul uh, colegului meu, Rafael Baldassare. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Baldassare. Grazie, președinte. Eu, naturalmente, mi unisco ai salut. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu Salutul e adresat tuturor participanților și colegilor care reprezintă statele membre. Participarea lor este foarte oportună și ne umple de bucurie, pentru că relațiile noastre sunt din ce în ce mai strânse, relațiile de cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale de la Tratatul de la Lisabona încoace. Tema pe care o vom trata în această primă parte este a dreptul contractelor. Iar cerințele necesare pentru a ajunge la o normă comună și armonizată între diversele sisteme juridice, o normă care să fie utilă și care să poată înlesni relațiile comerciale între companii și cetățenii europeni, Credem că este într-adevăr o nevoie care este resimțită în toate statele membre ale Uniunii. Aceasta are de-a face și cu faptul că piețele interne trebuie să fie mai eficiente și să răspundă mai rapid cerințelor. Cred că n-are rost să vorbesc prea mult despre această temă pentru că experții noștri vor prezenta pe larg această chestiune. Primul nostru invitat este domnul Hans Schulte-Nolke, care vine de la Institutul de Studii Juridice Europene, Universitatea din Osnabrück, și dânsul ne va vorbi despre cadrul de referință și dezbaterea pe care o avem în legătură cu dreptul contractelor. Vă dau cuvântul. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Doresc să vă prezint rezultatele unei, uh, unui studiu pe care l-am uh, uh, unei, unui studiu pe care l-am pregătit împreună cu alți colegi. Doresc să subliniez faptul că am fost și sunt sau am fost uh, implicat în uh, cercetarea științifică. Am fost uh, coordonatorul rețelei uh, științifice care a uh, discutat uh, elaborarea acestui uh, cadru comun și am fost și membru al grupului de experți creat de către Comisia Europeană care uh, lucrează în continuare la acest proiect. Cred că um, documentul pe care vi-l prezint se poate rezuma la două întrebări fundamentale. Pe de o parte, ce este acest uh, cadru comun de referință? Celălalt punct, și uh, ce trebuie să înțeleagă actorii uh, implicați în acest domeniu prin acest instrument opțional. Dacă, um, dacă vă uitați pe uh, slide-ul uh, de pe ecran, um, vă dați seama că există mai multe ediții ale acestei, acestui cadru. Și uh, titlul, de fapt, se referă la principiile cadrului de comun de referință. Aceste principii au fost elaborate de, un, de o rețea despre care am spus că eu sunt și am fost uh, uh, coordonatorul. Au fost implicați 151 de uh, experți din anul 2005, între anul 2005 și anul 2009. Și acest proiect a fost finanțat din fonduri provenite din cadrul de cercetare al Uniunii Europene, se lea cadru de uh, cercetare. Modelul muncii noastre s-a bazat pe un uh, model american, uh, munca depusă de către Institutul American de, pentru Legi. Următoarea imagine, ce este așadar proiectul pentru un cadru comun de referință? Nu este vorba doar de o carte simplă, ci această acest cadru este gândit uh, pentru a îndeplini anumite funcțiuni și am listat aici care sunt uh, funcțiile. Cea mai importantă funcție uh, o reprezintă oferirea de informații. Se poate consulta acest document pentru a vedea care este uh, uh, situația în statele, situația legislativă în statele membre uh, în, uh, din perspectiva mai multor uh, domenii. Și uh, cred că foarte interesant pentru, politici, pentru procesele politice este următorul uh, aspect. Aceast, acest uh, proiect pentru cadrul comun de referință a fost structurat după uh, modelul american. În fiecare, copita, în fiecare capitol se începe cu o uh, regulă de referință, cu o defin, definiție de referință, care a fost formulată într-un mod special ne-am dorit să uh, avem un uh, punct comun de referință pe plan european în ceea ce privește uh, discuțiile uh, juridice. După părerea noastră, acest lucru poate fi un izvor de inspirație atât pentru legislatori în statele membre, cât și pentru comunitatea europeană. În plus, tribunalele se vor, putea consulta acest document. În introducerea pe care am scris-o la această operă, am spus următorul lucru. Ne putem închipui că acest lucru poate funcționa și este posibil să creăm un instrument opțional dacă există voința politică necesară. Și ar fi un punct de plecare, mai ales în ceea ce privește dreptul uh, contractual. Și aș dori acum să vă spun ce nu este acest text. Ei bine, nu este o propunere uh, cu scop politic uh, de a crea un cod civil european care să scoată, să, să scoată din vigoare codurile statelor membre. Grupa de uh, oameni de știință pe care am uh, coordonat-o eu uh, nu și-a dorit acest lucru, deoarece și datorită faptului că am avut în general o atitudine sceptică față de uh, această uh, posibilitate. Așadar, nu uh, este o pledoarie colectivă a comunității științifice pentru existența unui cod civil european. Este vorba de o operă științifică care este o operă de referință scrisă cu scopul de a fi folositoare uh, procesului uh, um, de uh, legiferare în ceea ce privește crearea unui instrument opțional. Următoarea imagine, vă rog. Dacă este să analizăm Uh, cu mai mare atenție acest text, uh, ajunge la concluzia și vedem că, prim, uh, că fiecare capitol constă de fapt din trei părți. Există pe de-o parte articole, comentarii și apoi diferite note. În partea rezervată articolelor regăsim o, o, o parte care este dedicată regulilor și aceste reguli mod- model sunt fie uh, uh, regulile uh, comune și am uh, uh, plecat de la premisa că asemenea reguli comune există în uh, mai multe sau în toate statele membre. Acest lucru nu este întotdeauna uh, adevărat și uh, de aceea am uh, apelat și la așa numitele best rules, cele mai bune uh, reguli uh, care, după părerea noastră, reflectă uh, mainstream-ul, curentul principal din uh, legislația europeană. Scopul acestor uh, reguli îl reprezintă formarea unui punct de plecare în sensul oferirii unor informații referitoare la legislația de referință din diferitele state membre. Așadar, dacă ne dorim să găsim informații uh, referitoare la legislația contractuală într-un anumit uh, stat, atunci putem să începem aici și um, apoi vedem la note uh, cum o anum- un anumit uh, aspect și o anumită uh, întrebare uh, juridică, cum a fost uh, răspunse în diferite state uh, membre. Acum aș dori să trecem la următoarea imagine. Așadar, care este conținutul acestor uh, cărți? Um, proiectul comun pentru cadrul comun de referință conține și are de fapt 10 uh, cărți. V-am uh, prezentat aici o structură mai simplă. În prima carte există uh, prevederi uh, generale. În uh, a doua carte se uh, uh, tratează contractele și în cartea a treia Um, uh, obligații, cartea uh, a patra uh, se referă la contracte speciale, de exemplu de vânzări, contracte de servicii. Cărțile 5 până la 7 se referă la obligații extracontractuale, de exemplu delicte, îmbogățire nejustificată și cărțile 8 uh, până la 10 uh, se referă la lucruri speciale, cum este transferul de valori uh, mobiliare și așa mai departe. Și aș dori să vă spun de ce părți s-a ocupat grupul de experți creat de Comisia Europeană și este vorba doar de anumite părți din primele trei anumite părți din primele trei cărți și uh, în ceea ce privește uh, cartea a patra, uh, aspectele legate de contractele de vânzări. Și pot să vă spun așadar că um, uh, până la urmă vom ajunge la o variantă mai um, subțiră în partea grupului nostru de experți. Următoarea imagine, în concluzie, câteva remarci legate de cele uh, șapte opțiuni menționate de Comisia Europeană în Cartea Verde care își propune uh, începerea unei uh, discuții pe marginea acestei teme. Este vorba de opțiuni destul de diferite și veți găsi înscris, de exemplu, dacă doriți să citiți, un, un tabel uh, în care fiecare opțiune este prezentată în mult uh, mai multe detalii. Acum aș dori să vă dau doar câteva idei uh, generale. Dacă uh, priviți aceste șapte opțiuni, recunoașteți clar că există o, o graniță clară între primele trei și ultimele, între primele patru și ultimele opțiuni. Uh, primele patru uh, opțiuni sunt cele care sunt uh, cel mai puțin invazive uh, în ceea ce privește situația juridică din statele membre. Aceste patru opțiuni ar avea loc doar la nivelul comunicat. Ultimele trei opțiuni însă ar avea influențe puternice, masive asupra situației juridice din statele membre. Am uh, încercat să uh, prezentăm, de exemplu, în documentul nostru că opțiunea 4 ar uh, conține, de fapt, foarte multe funcții care sunt specifice primelor trei opțiuni. Dacă este să trec la al, al, la un, alt la un alt punct, um, evaluarea uh, uh, acestui uh, instrument, cât de bun poate fi sau nu, cât de rău poate fi un asemenea instrument, nu este posibil în acest moment, deoarece trebuie să ne hotărâm uh, odată asupra cărui instrument îl, îl vom alege. Însă, acest instrument opțional, dacă este uh, concentrat asupra uh, pieții interne și după, uh, după părerea noastră, uh, cel mai mare numitor comun uh, din acest punct de vedere ar fi comerțul electronic. De aceea, pare, propunerea noastră ar fi ca într-un prim, prim pas acest instrument opțional să fie limitat asupra comerțului electronic și as, în acest cadru să fie inclusă și um, tratatele și um, tranzacțiile uh, transfrontal, transfrontaliere. Un avantaj foarte important ar fi faptul că se țintește așa, astfel uh, sectorul care uh, aduce cele mai multe beneficii. Un alt uh, punct important, datorită faptului că uh, trebuie să existe o, o, o întretăiere cu cu uh, situația juridică din statele membre, există posibilitatea ca în uh, anumite state membre uh, nivelul uh, uh, protecției consumatorilor pentru anumite firme va fi scăzut și trebuie să analizăm cu foarte mare atenție unde se poate întâmpla acest lucru, deoarece ne dorim să evităm acest lucru pentru că dacă nu, acest instrument uh, opțional devine, își pierde atractivitatea și uh, dacă nu există încredere în uh, legislația europeană, atunci nu are rost să creăm un asemenea instrument comunitar. Și Cred că uh, rezultatul unui uh, proces politic ar trebui să fie întotdeauna un uh, nivel mai ridicat de protecția consumatorilor. Desigur, acest instrument uh, opțional trebuie să fie coordonat foarte, uh, cu foarte mare atenție cu directiva care se referă la uh, protecția uh, consumatorilor. Uh, Uh, nu trebuie uh, să discutăm că avem nevoie doar de această directivă sau uh, doar de instrumentul opțional. După părerea noastră, cred că niciunul dintre aceste două instrumente poate rezolva singur toate aspectele care ne preocupă și de aceea cred că avem nevoie de ambele instrumente dacă acestea sunt bine coordonate între ele. În ceea ce privește ultimele opțiuni, după uh, părerea mea, cred că nu este nevoie să existe o asemenea intervenție masivă în uh, uh regulile juridice ale statelor membre. În concluzie, un instrument uh, opțional este, cred că ar fi, ar fi bun, doar dacă lumea ar înțelege prin acest instrument faptul că există avantaje dacă îl, îl folosesc. Și uh, situația cred că este destul de clară. Dacă uh, reușim să, uh, dacă reușim să avem un asemenea instrument opțional hotărât uh, din punct de vedere politic, un asemenea instrument ar fi un instrument care poate să fie atractiv pentru uh, firme, care ar reprezenta un uh, simbol puternic pentru Europa. Și uh, întreprinderile ar avea posibilitatea să își prezinte o imagine europeană modernă care este legată de standarde înalte de protecția consumatorilor și așa mai departe. Și după părerea noastră, a omilor de științifică, acesta ar fi drumul bun pe care ar trebui să-l urmăm. Dacă avem uh, un asemenea instrument opțional, întreprinderile, firmele au posibilitatea să aibă un asemenea simbol, de ce nu cu culoare albastră, care să reprezinte calitatea și uh, clienții respectivelor uh, firme ar avea astfel încredere în produsele uh, firmei respective și cred că acest lucru ar ajuta foarte mult dezvoltarea unei identități europene și în plus cred că ar sprijini și dezvoltarea pieței interne. Vă mulțumesc pentru atenție. Al doctor Schulz-Nolke, cred că suo intervento sia stato... Vă mulțumim. Cred că intervenția dumneavoastră a fost foarte interesantă. Ne-ați vorbit despre însemnătatea acestui <coughs> instrument uh, opțional și ați vorbit despre proiectul de cadru comun de referință. și cu siguranță că dumneavoastră ne-ați oferit astăzi uh, um, suficiente subiecte pentru a discuta și ulterior. Următoarea temă. Depășirea obstacolelor în fața tranzacțiilor transfrontaliere pe piața interne. Începem cu industria. Doamna Lina Linaima este director pentru afaceri juridice la Camera de Comerț uh, din Finlanda. Aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, e o mare plăcere și onoare să fiu astăzi aici pentru a vă prezenta părerea sectorului de afaceri în ceea ce privește acest subiect atât de interesat privind dreptul contractelor europene. Trebuie să știți că în Uniunea Europeană există foarte multe probleme legate de problemele de tranzacțiile transfrontaliere, mai ales atunci când e vorba de tranzacții între întreprinderi și consumatori. Problema este că, de fapt, avem 27 de legislații diferite în ceea ce privește dreptul contractelor și protecția consumatorilor. Problema este foarte gravă, mai ales dacă e să ne gândim la IMM-uri, mai ales atunci când acestea acționează independent și nu fac parte dintr-un lanț. De obicei, întreprinderile mici și mijlocii nu au foarte multe resurse administrative și, uh, practic, niciodată nu au resurse juridice. Bineînțeles, cunosc în mare legislația națională, însă de foarte multe ori nici măcar nu sunt la curent cu faptul că la nivel european nu există drept contractual. Poate că se gândesc că dreptul contractual și uh, protecția consumatorilor sunt armonizate la nivel european și de foarte multe ori când află contrarul sunt practic șocați. Care a fost urmarea acestui lucru, consecința? Multe astfel de întreprinderi nu doresc să aibă operațiuni transfrontaliere atunci când își dau seama că există 27 de regimuri diferite. Asta mai ales pentru că unele state membre au adăugat acel gold plating la legislația lor de protecția consumatorilor. În iunie, am uh, organizat un sondaj în Finlanda de către Camera Centrală de Comerț. Le-am întrebat pe aceste întreprinderi care este principalul obstacol, care sunt principalele obstacole în fața comerțului uh, transfrontalier cu consumatorii. Majoritatea au spus că diferitele legislații aplicabile în diferitele state membre care cresc nesiguranța juridică și costurile sunt niște obstacole în fața acestui comerț. Au menționat de asemenea teama de a fi dați în judecată în țara consumatorului, limba, strategiile de preț, logistica și acestea erau probleme, însă nu principalele probleme. Deci principalul obstacol era faptul că exista o legislație diferită aplicabilă. Deci de aceea trebuie să ne dăm seama că vorbim despre o problemă foarte gravă. Acest sondaj făcea parte dintr-un uh, sondaj mai general organizat de Eurochambre, Camerele de Comerț Europene. Uh, iar aceste date sunt uh, în continuare culese și deocamdată avem peste 1000 de uh, răspunsuri. Aproape jumătate din respondenți au spus că diferența de legislație este un obstacol important și de aceea ar trebui să luăm foarte în serios aceste eforturi de a uh, ușura situația. În ceea ce privește întreprinderile finlandeze, peste jumătate dintre acestea au crezut că au considerat că armonizarea și simplificarea legilor de protecție a consumatorilor le-ar permite companiilor să-și crească vânzările în alte țări comunitare. După cum spuneam și înainte, avem 27 de regimuri diferite de protecție a consumatorului la nivel european și asta se datorează uh, acele proceduri de gold plating din multe țări. Gândiți-vă la confuzia creată de acest lucru. Să vă dau un uh, exemplu. Dealerii auto din Finlanda se plâng uneori deoarece noi avem uh, gold plating, avem uh, o limită de responsabilitate temporară care nu este de 2 ani ca în directivă. Deci când apare o problemă cu automobilul respectiv, eh, la 2 ani după vânzare, atunci dealerul auto ia legătura cu producătorul din Franța sau din Germania, care eh, îi spune că a trecut perioada de 2 ani și că nu mai sunt răspunzători. Deci legislația nu prevede răspunderea acestor producători. Ce se întâmplă? Dealerii auto suferă de pe urma acestei probleme și există foarte multă confuzie și de aceea cred că a venit momentul să intervenim. Bineînțeles, în momentul de față se fac eforturi pentru a armoniza directivele europene de protecție a consumatorului. Însă e foarte greu să ajungi la o armonizare de plină fără acest gold plating național. Ar vrea să încurajez toate națiunile, toate statele membre să încerce să obțină un nivel de armonizare cât mai ridicat. E clar că va fi nevoie și de anumite derogări, însă acestea nu ar trebui să se refere la sarcina probei, la costul de returnare a bunurilor, printre altele. Deci dacă există astfel de derogări de la armonizare de plină, atunci cred că eforturile noastre nu au niciun rost. În ceea ce privește instrumentul opțional pentru dreptul contactelor. Probabil că nu e o țintă realistă să ne gândim uh, la un drept al contractelor uh, armonizat, însă acest instrument uh, opțional ar fi o soluție. Însă e important ca acesta să nu rămână doar un exercițiu academic. Acesta trebuie să treacă de testul practic atunci când este folosit de întreprinderi. Deci întrebarea este dacă întreprinderile vor accepta acest instrument opțional. Succesul acestui instrument va depinde de întreprinderile europene și e posibil ca și asociațiile de consumatori sau uh, autoritățile de consumatori să aibă ezitări în ceea ce privește acest instrument și poate că uh, alți experți se vor referi la acest lucru. Deci, în orice caz, întreprinderile vor avea un rol clar uh, dacă acest uh, instrument uh, este o opțiune corectă sau nu pentru ele. Ce este foarte important pentru întreprinderi? Previzibilitatea. Avocații care stabilesc tipul de drept al contractelor sunt foarte conservatori. Uh, nu, uh, avocații nu vor să-și asume riscuri. Deci de aceea avem nevoie și de credibilitate și de previzibilitate. Deci trebuie să fim siguri că acel contract care urmează să fie semnat e valabil și că nu prezintă niciun fel de nesiguranță. Cum ne putem asigura că acest instrument opțional va fi suficient de previzibil? În primul rând, textul trebuie să fie foarte clar atât de clar încât toate părțile din Uniunea Europeană vor înțelege însemnătatea și uh, sensul acestui instrument. De asemenea, nu încurajez uh, uh, folosirea de referințe încrucișate. Una din problemele legate de credibilitate va fi la început lipsa de jurisprudență. Dacă e să te adresezi un tribunal pentru legislația națională, avem mai mult sau mai puțin o idee în legătură cu interpretarea. Însă atunci când apare un instrument uh, nou și nu există jurisprudență în legătură cu interpretarea sa, deci mă întreb cine își va lua, cine își va asuma riscul să vadă cum va fi interpretat instrumentul respectiv. Da, avem o problemă aici, deoarece avem nevoie de jurisprudență, însă pentru a avea jurisprudență, instrumentul trebuie să fie folosit. Asta înseamnă că textul trebuie să fie foarte clar, întreprinderile să-l poată folosi fără existența unei jurisprudențe. Un alt element care ține de previzibilitate este cât de complet va fi setul de reguli. Dacă vor exista lacune, viduri, care vor însemna că legea națională se va aplica în acele cazuri, ei bine, atunci suntem din nou, pornim din nou de la zero. Deci setul de reguli trebuie să fie cât mai complet pentru a evita riscul de a aplica legislația națională. O altă chestiune legată de acest instrument opțional se referă la cât de greu va fi să avem niște reguli privind uh, regulile legate de tranzacțiile între întreprinderi sau întreprinderi și consumatori. Nu e nevoie de avea o protecție a consumatorului dacă e vorba de două întreprinderi mari care încheie un contract. Însă, dacă e vorba de o companie mai mică și una mai mare, atunci apar probleme. Vă dau un exemplu. Proiectul de cadru comun de referință are o secțiune privind bunurile și serviciile nesolicitate. Formularea spune că nu apare niciun contract dacă un consumator nu reacționează în momentul în care o întreprindere îi furnizează bunuri și servicii nesolicitate. Asta e în regulă, însă dacă interpretăm faptul lucrurile în, în modul următor, Uh, deci, dacă bunurile respective dacă o companie ar primi bunurile respective în mod uh, nesolicitat, atunci contractul ar deveni obligatoriu? Deci vă dați seama cât de greu este să amesteci uh, regulile de protecție a consumatorului în uh, regulile privind contractele generale. Deci o tranzacție între o întreprindere și consumator e diferită de uh, o tranzacție între două întreprinderi. În ceea ce privește contractele business to business, să nu uităm că întreprinderile sunt foarte diferite și nu putem presupune că dacă se folosește un contract standard, atunci partea care furnizează acest contract este întotdeauna partea cea mai puternică. Nu. Poate că cel care achiziționează serviciile e o multinațională o multinațională care înțelege mult mai bine dreptul contractelor și nu are cum să fie considerată ca fiind partea mai slabă în tranzacția respectivă. În ciuda acestor probleme menționate, nu ar vrea să spun că această misiune e imposibilă. Trebuie văzut de asemenea câte detalii vor apărea atunci când uh, instrumentul va fi interpretat de tribunale. Să nu uităm că tradiția juridică în țările nordice e diferită. În alte țări, uh, poate că aceasta este abordarea normală. În țările nordice, în tribunale interpretează clauzele generale fără să se teamă, deci nu ne este frică de acest lucru. Mai degrabă pe noi ne fricoșează listele foarte detaliate. Deci de aceea va trebui să găsim uh, un compromis în legătură cu uh, gradul de detaliere a acestor precizări. Va fi nevoie de acest instrument uh, opțional, însă companiile și consumatorii vor trebui să fie la curent. Asociațiile de afaceri și de consumatori vor avea un rol de jucat. Eu cred că vor exista reticențe, cel puțin la început, legate de folosirea acestui instrument opțional, însă avem nevoie de resurse pentru a depăși acest uh, obstacol. Avem nevoie de broșuri în care să explicăm uh, de ce a apărut acest instrument, cum funcționează, însă asta nu e suficient. Nu avem nevoie doar de un um, material ca de marketing. Trebuie să se explice clar care este conținutul acestui instrument opțional. Să avem și o secțiune cu întrebări și răspunsuri pentru ca întreprinderile și consilierilor să poată hotărâ dacă vor să opteze sau nu pentru acest instrument. Aș vrea să vă spun că uh, crearea acestor materiale pentru piață nu ar trebui să fie lăsată doar pe seama uh, autorilor și juriștilor. Trebuie să găsim un limbaj cu care să fie familiar și mediul de afaceri. Aceste broșuri trebuie de asemenea să fie redactate într-un limbaj neutru pentru ca avocații uh, întreprinderilor respective să aibă curajul să uh, recurgă la instrumentul opțional. Deci, deocamdată, situația privind tranzacțiile transfrontaliere e nesatisfăcătoare. Știm că principalul obstacol este faptul că există 27 de legislații diferite, avem nevoie de mai multă armonizare, mai ales în ceea ce privește legile de protecție a consumatorilor. Și sperăm că acest instrument opțional va fi uh, una dintre soluții, însă cu toții va trebui să depunem eforturi pentru ca acest instrument să fie previzibil, clar și de asemenea va trebui să promovăm o utilizare largă acestui instrument prin diseminarea de informații. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie alla relatrice per la sua esauriente. Mulțumesc pentru această intervenție, pentru propunerile pe care le-ați făcut și explicațiile detaliate pe care le-ați dat în legătură cu dificultățile cu care se confruntă companiile în dreptul contractual în Europa. E important să prezentați reflexiile dumneavoastră pentru a putea dezvolta și mai mult piața internă și pentru a îmbunătăți relațiile comerciale. Să vedem de asemenea care sunt limitele care ar putea apărea pentru economia noastră. Pentru că dacă avem un sistem comercial mai bun, putem dezvolta și mai mult situația economică a țărilor noastre. Dumneavoastră ați vorbit despre dificultăți, despre riscuri, dar și despre oportunitățile pe care le avem pentru a dezvolta și mai mult acest instrument opțional. Și încheierea a fost pe o notă destul de optimistă, ceea ce ne bucură, pentru că în felul acesta putem avea oarecum siguranța că vom ajunge până la capăt. Și acum dau cuvânt doamnei Jiva Drolnovac din partea Organizației de Protecție a Consumatorilor din Slovenia. Dânsa ne va vorbi despre consumatorii europeni. Spoștovani udeleșnici și posebe člani Europskega parlamenta in eh, člani naționalnih parlamentov. Doamnelor și domnilor, eh, stimați reprezentanți ai Parlamentului European și ai Parlamentelor eh, Naționale, Dreptul european și dreptul european referitor la uh, protecția consumatorilor are o tradiție deja lungă în Uniunea Europeană. Și de ce există reguli speciale în ceea ce privește dreptul uh, consumatorilor? Uh, este important să există contracte speciale între furnizori și consumatori și acceptăm acest lucru ca un lucru normal astăzi. Scopul este să există reguli uh, minime, uh, indiferent de uh, locul unde o persoană cumpără sau vinde, sau vinde o anumită marfă, trebuie să existe o regulă comună pe care toată lumea să se poată baza. Aceste reguli minime și această armonizare minimă înseamnă uh, că legislația europeană lasă loc încă unei anumite uh, flexibilități. Și această uh, flexibilitate poate fi regăsită în cadrul legislației naționale, în uh, reglementarea pieței interne a statului respectiv, unde pot fi adaptate legile respective. Aici regăsim însă și un anumit obstacol în ceea ce privește tranzacțiile transfrontalieră. Uh, transfrontaliere. Firmele sunt confruntate cu anumite uh, costuri suplimentare și încrederea consumatorilor este uh, uneori îngreunată. De aceea a apărut această prioritate de a avea o formă comunitară a protecției consumatorilor. O asemenea armonizare europeană ar aduce după sine costuri reduse și tranzacțiile uh, transfrontaliere ar fi uh, ușurate. Cu toate acestea, uh, punem sub semnul întrebării o asemenea armonizare totală a acestui domeniu. Dacă este să vedem eurobarometrul și răspunsurile date în cadrul eurobarometrului, putem vedea următorul lucru. Furnizorii nu sunt de părere că ar fi atât de important să existe aceleași reguli în toate cele 27 de state membre. În plus, nu sunt convinși că este nevoie um, de o asemenea uh, inițiativă pentru a uh, crește uh, vânzările. Pe de altă parte, regăsim organizațiile de protecție a consumatorilor care știu că există în mod uh, regulat uh, probleme și um, um, aceste organizații ne uh, dau informații despre uh, informațiile, despre motivele pe care le consideră că sunt cele care explică neexistența unor asemenea armonizări. Și este vorba de alte uh, motive. Sunt amintite barierele lingvistice, um, problema de uh, punere în practică a prevederilor legislative atunci când apar probleme, în plus, uh, problema uh, costurilor uh, suplimentare în ceea ce privește serviciile sau piesele de schimb, de exemplu. Și în plus există clienți care mai degrabă cumpără în magazine locale, acolo unde pot vedea ceea ce cumpără marfa și pot verifica um, calitatea. În ceea ce privește comerțul electronic, un Uh, motiv uh, pentru uh, folosirea redusă a acestui, acestei posibilități de comerț electronic rezidă în faptul că unii consumatori se tem că datele lor personale um, vor fi, nu vor fi folosite în mod adecvat. Se tem că date precum numărul cărții de credit vor fi uh, preluate de către uh, terți și altfel uh, vor putea fi folosite în uh, alte state membre. Consumatorii care se află în zone de graniță deseori cumpără în țara vecină, mai ales deoarece deseori cunosc țara, cunosc limba țării vecine, Um, știu că dacă vor avea, se vor confrunta cu probleme, vor putea să-și apere uh, mult mai ușor drepturile. Organizații de protecție a uh, consumatorilor au ajuns la concluzia că o, un obstacol major pe, în fața tranzacțiilor transfrontaliere um, îl reprezintă um, lipsele unui, în cadrul unui sistem bun de rezolvare a aspectelor juridice în ceea ce privește problemele consumatorilor. Când consumatorii simt că drepturile lor sunt încălcate și că nu pot să-și apere aceste drepturi, se simt nesiguri. Și acest lucru putem să-l observăm foarte bine în cadrul comerțului electronic. De aceea, um, noi, organizațiile de protecție a consumatorilor, dorim să afirmăm că pentru dezvoltarea pieței interne este uh, urgent necesar să uh, găsim uh, forme care să aibă succes de protejare a drepturilor consumatorilor. Trebuie să găsim instrumente care să fie eficiente atunci când uh, trebuie asigurate drepturile consumatorilor când există probleme legate de marfa cumpărată. Astfel, piața internă și comerțul uh, electronic ar putea să funcționeze mult mai bine. Comisia Europeană în, în, uh, pentru renunțarea la aceste, depășirea acestor obstacole a început elaborarea unei direct, directivă. Există o bază juridică referitoare la consumatori, la protecția consumatorilor, care trebuie dezvoltată mai departe. O propunere din partea Comisiei se află acum în prima lectură în Parlament și conține um, caracteristici, prevederi care deja au fost criticate de către organizații de protecția consumatorilor. Uh, și mulți uh, experți uh, sunt uh, de aceeași opinie uh, cu noi. Și în uh, numeroase uh, țări, uh, de fapt, se poate ajunge la o diminuare a uh, drepturilor uh, consumatorilor și există uh, exemple concrete în ceea ce privește uh, legislația din uh, Slovenia. Principiile unei armonizări uh, totale în Uniunea Europeană ar însemna uh, dispariția posibilității um, de a exista o flexibilitate în, pe plan uh, local. Și nu ar mai exista uh, posibilitatea parlamentelor locale să reacționeze la anumite probleme care se manifestă pe piața uh, statului respectiv și astfel ar putea fi piața respectivă nu ar mai putea funcționa adecvat. Așadar, această directivă uh, aduce după sine alte efecte. Siguranța consumatorilor este, de fapt, redusă. Și de aceea organizațiile de uh, protecție de consumatori urmăresc cu foarte mare atenție această evoluție și um, cer regândirea uh, propunerii pentru uh, introducerea unei armonizări uh, minime. Este um, nevoie să uh, protejăm consumatorii și um, uh, trebuie să, în cadrul acestei directive trebuie să se țină seama atât de nevoile pieței interne, cât și de uh, drepturile consumatorilor. Doar așa putem să ne asigurăm că consumatorii um, vor fi mulțumiți, indiferent uh, dacă își fac cumpărăturile în uh, țara prop, în țara natală, în țara vecină sau altundeva în Europa. Și de aceea salutăm hotărârea um, deciziei luate de către Comisia um, pentru relații comerciale de a uh, pune accentul pe o armonizare um, minimă. Și um, sunt uh, implicate în această armonizare minimă și alte uh, domenii. O altă uh, măsură care vine din partea Comisiei Europene este Cartea Verde uh, referitoare la dreptul uh, contractelor uh, european. În plus, uh, fondarea unui grup de experți care are sarcina de a prezenta um, propuneri um, referitoare la forma acestor acte legislative și în plus care ar trebui să fie domeniul de aplicare acestor noi acte legislative și în plus care ar trebui să fie conținutul um, care este acoperit de aceste, domeniul exact care este acoperit de aceste acte legislative. Discuția este în desfășurare acum, însă am ajuns la concluzia că um, Comisia uh, preferă un instrument uh, opțional. Următoarea imagine, vă rog. Excuse me, can you give me a next slide, please? Thank you. Uh, vendar pa, uh, vendar pa uporaba uh, Însă folosirea unui uh, instrument uh, opțional uh, poate fi uh, foarte uh, tentantă la o primă vedere, Um, deoarece consumatorul poate alege între acest instrument opțional și legislația națională. Însă uh, se pun uh, întreb, există totuși uh, temeri și acestea provin din experiențele prin care, pe care le-am observat noi în calitatea noastră de organizație de protec- protecție a consumatorilor. Uh, Um, noi am ajuns la uh, concluzia că nu este o opțiune realistă pentru un consumator să aleagă între aceste două opțiuni. Un uh, consumator, uh, nu, nu putem să ne așteptăm că un consumator va putea alege în mod conștient între două sisteme uh, juridice, între două uh, forme de Uh, de drept și între două uh, colecții de drept și nu poate să hotărască care dintre aceste două opțiuni sunt uh, cele mai potrivite pentru el. Și um, se pune, ne, ne întrebăm dacă uh, sistem, sistemele naționale vor fi uh, păstrate în continuare și se pune întrebarea dacă putem uh, Uh, evita uh, în condiția în care există această alegere uh, dacă va fi garantat în continuare nivelul suficient de protecție a consumatorilor. Folosirea unui instrument opțional poate duce la situația în care, um, pe plan național, se pot manifesta diferite probleme. În acest moment există această flexibilitate care este foarte necesară în uh, uh, procesul de uh, protecție a consumatorilor. Um, se poate manifesta o adaptare pe plan național la problemele care se manifestă acolo și pot fi hotărâți uh, pașii necesari pentru a îndrepta aceste probleme. Următoarea imagine, vă rog. Organizațiile de protecție a consumatorilor nu se împotrivesc uh, modificărilor și vorbitarea cere prezentarea următorii, următoarei imagini. Mulțumesc. Așadar, repet, nu ne împotrivim uh, uh, modificărilor, uh, sprijinim anumite modific, modificări, însă suntem îngrijorați de faptul că ne dăm seama că în Europa nu există o strategie, uh, o viziune clară pentru uh, protejarea pe viitor a uh, consumatorilor. Trebuie să vedem cu exactitate care sunt obstacolele existente și care, care trebuie înlăturate. În plus, trebuie să ne, gând- să ne gândim care va fi valoarea adăugată pentru consumator. Și în plus trebuie să ne întrebăm dacă am ținut seama de uh, nevoile consumatorilor. Um, Soluțiile nu trebuie găsite sub uh, presiunea uh, timpului, deoarece trebuie să uh, înțelegem că um, consumatorii vor privi întotdeauna soluția, o soluție pe plan european din punctul de vedere al folosului concret adus de această soluție pentru viața lor de zi cu zi. În acest moment politica de protecție a consumatorilor europeană este, um, uh, este resimțită uh, direct de către consumatori. Și um, de aceea această politică este atât de importantă pentru uh, consumatori. În maniera chiară Mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră ne-ați prezentat în mod foarte clar situația complexă în care se află consumatorii față de prezența acestui instrument opțional. Ați arătat de asemenea cu claritate care sunt limitele pe piața internă, vorbind și despre comerțul electronic. Doar 7% folosește acest instrument. Iată de ce este important să fie un instrument care să fie din ce în ce mai utilizat. Însă, din păcate, temerile cetățeanului european uh, fac ca acesta să nu fie atât de utilizat. Iată de ce trebuie să intervenim. Aș vrea acum de aceea să dau cuvântul celui care se confruntă uh, zi de zi cu dificultățile uh, pe care le-am prezentat în lipsa unei legislații comune și încercând să pună la oaltă diferite experiențe pe care le-a avut. Așa că am să dau cuvântul uh, Tribunalului Curții Naționale din Stuttgart, domnului Thomas Kling. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să mulțumesc Parlamentului European pentru invitație și pentru ocazia pe care mi-a oferit-o de a prezenta opinia mea în legătură cu felul în care un astfel de instrument opțional ar putea facilita viața uh, noastră la tribunale. În prima parte a prezentării aș vrea să vă mă refer la tranzacțiile transfrontaliere care mi se par foarte importante. În a doua parte voi vorbi despre calitățile pe care ar trebui să le aibă un instrument opțional european din punctul meu de vedere în calitate de judecător. Tribunalul se implică în dreptul contractual dacă una dintre părți nu își îndeplinește datoria și dacă cealaltă parte dorește să aplice contractul sau dacă dorește să obțină daune și prejudicii. În cazurile din dreptul contractual, judecătorul trebuie să aplice regulile așa cum se arată în contract și doar în al doilea rând regulile by default, cum se spun, care sunt statuate. Iată de ce e nevoie de clauze care să nu fie ambigue, iată de ce una dintre principalele datorii ale judecătorului este să stabilească care sunt aceste reguli în litigi. Iar în cazurile transfrontaliere și litigiile care survin în urma acestora apar mai multe probleme, cum ar fi bariera lingvistică. Documentele, în general, sunt redactate într-o altă limbă și problema este nu numai să le citești și să înțelegi sensul lor, ci să introduce aceste documente în procedurile juridice. Și aceasta înseamnă că în multe cazuri transfrontaliere aceste documente trebuie să fie traduse și e nevoie de prezența unui interpret. Chiar dacă un astfel de instrument european ar exista, bariera lingvistică ar rămâne în continuare în picioare. Un instrument contractual european ar ajuta, totuși, în acest domeniu al limbilor străine și ar oferi un sens comun în care să se înțeleagă dreptul și acesta ar fi un instrument de comunicare între diversele jurisdicții ale statelor membre. Accesul la dreptul străin. Apare o problemă în, care, în cazul în care dreptul unui alt stat membru trebuie aplicat. În acest caz, judecătorul nu cunoaște îndeajuns acel drept străin Iată de ce, în practica judecătorească, chiar în cazurile minore, e nevoie de prezența unui expert și aceasta costă bani și timp. Dacă un instrument european s-ar aplica în acel caz, atunci n-ar mai fi nevoie de o, un aviz al unei expertului, al expertului. Aceasta ar fi folosită în cazurile transfrontaliere. Înțelegerea unei culturi străine. Un important obstacol pentru interpretarea acestor cazuri transfrontaliere este tradiția juridică a statului din care provine cealaltă parte. Judecătorul trebuie să țină cont de intenția părților și de aceea este greu să se hotărească care sunt intențiile acelei părți în referință cu clauzele din contract. Existența unui contract nu înseamnă că părțile înțeleg în același fel acel, acele clauze din contract. Înființarea unui instrument european ar crește felul în care se înțelege uh, obiceiul juridic din alte state membre și ar reprezenta un punct comun de referință. Relații cu alte domenii juridice. O dificultate importantă pentru a elabora un instrument european ar fi felul în care el interacționează cu alte domenii juridice. Un astfel de instrument ar trebui să țină cont de posibilitatea apariției de litigii și, în special, criteriile care se aplică de tribunalele competente. O altă chestiune este felul în care interacționează cu dreptul de proprietate. În cazurile transfrontaliere, diferențele între drepturile de proprietate între state membre diferite pot prezenta dificultăți în ceea ce privește proprietatea și siguranța afectată a celor bunuri. <coughs> Relațiile care nu sunt bine definite între dreptul de proprietate și uh, dreptul aplicat sunt foarte complicate pentru că acestea depind de uh, statul membru unde se aplică acest drept de proprietate dreptul contractelor european ar trebui să fie compatibil cu abordările diferite în acest domeniu. Dominația economică a unei părți. O altă problemă ar fi posibilitatea ca o parte să fie dominantă din punct de vedere economic asupra celelalte și aceasta nu doar la tranzacțiile între consumatori, ci și între companii. În tranzacțiile transfrontaliere, această problemă ar putea fi și mai importantă decât la nivel național, pentru că cealaltă parte s-ar putea să nu cunoască dreptul aplicabil și să nu înțeleagă pe deplin consecințele unei anumite sentințe sau hotărâri judecătorești. Partea dominantă va încerca aproape întotdeauna să impună jurisdicția sa națională în acel litigiu, pentru că, în mod normal, este mai cunoscută și se simte mai în siguranță în cazul unui litigiu. Referitor la protecția consumatorilor, un astfel de instrument european ar trebui să țină cont și de standardele actuale pentru protecția consumatorilor. Iar în tranzacțiile B2B e nevoie de un instrument uniform european care ar face și mai greu pentru o parte dominantă să se impună asupra celelalte părți cu jurisdicția sa națională. Iată de ce un drept al contractelor european ar duce la un nivel de egalitate pentru toate părțile implicate. Costurile implicate. Costurile care au legătură cu tranzacțiile impun banii cheltuiți, timp necesar pentru a aranja acele tranzacții și costuri referitoare la litigiile care pot apărea. În tranzacții internaționale foarte mari, în general se exclud regulile statutare și fiecare parte are proprii săi avocați care cunosc toate aspectele implicate. Aceste cazuri, în general, nu ajung la nivelul tribunalelor naționale, dar în tranzacțiile mai mici, de zi cu zi, părțile nu doresc să afle care este dreptul contractual aplicabil pentru că aceasta ar fi foarte costisitor. Din experiența mea, Participanții pe piață, care sunt cei mai bine reprezentanți, sunt companiile mai mici și mijlocii. Ei nu au mijloacele necesare pentru a ajunge la o consiliere juridică foarte mare și sunt cei care sunt prezenți în litigiile care ajung la curțile noastre. Iată de ce este important ca ei să-și dea seama de riscurile pe care le prezintă faptul de a ajunge în fața unei instanțe care nu aparține statului său membru. Un astfel de instrument european ar trebui să creeze o anumită certitudine juridică și predictibilitate pe piață, astfel încât riscurile și costurile unei tranzacții internaționale și a unor litigii care pot apărea să scadă sau să poată fi evaluată cel puțin mai ușor rolul instanțelor. Chiar dacă ar exista un drept contractual european obligatoriu, felul în care acesta se interpretează și se aplică ar putea fi diferit în diversele state membre. Interpretarea statutelor ambigue ale contractelor sau lacunele contractuale implică întotdeauna o putere de decizie foarte mare la nivelul autorităților judecătorești. Aceasta duce la problema ca același instrument să fie aplicat în mod diferit și, prin urmare, să fie modificat de jurisprudență. Pentru a menține un nivel acceptabil de nesiguranță juridică și de predictibilitate, e nevoie de o aplicare uniformă în întreaga Uniune Europeană. Aceasta ar duce la un rol mai puternic al tribunalelor europene. Înființarea unui astfel de instrument european ar putea duce la mai mare predictibilitate și siguranță în nivelul tranzacțiilor transfrontaliere. Totuși, este greu să se spună care ar fi uh, nivelul potrivit pentru un astfel de instrument, pentru că dacă el este prea vag, vor apărea probleme. Dacă este prea detaliat, atunci există riscul să apară contradicții și incongruențe în cadrul propriului instrument. Din punctul de vedere al unui judecător, problema cea mai importantă în cazul litigilor este următoarea. Dacă s-a încălcat sau nu contractul, să se știe de asemenea care sunt soluțiile posibile, dacă aceste daune pot fi recuperate sau nu. Iată de ce un instrument european ar trebui să ofere un ghid foarte clar pentru a răspunde la aceste întrebări care sunt curente în practica judecătorească. În încheiere aș vrea să vă spun care ar trebui să fie calitățile unui instrument al dreptului contractual european. Ar trebui să fie accesibil, în primul rând. Acest instrument ar trebui să fie ușor accesibil pentru diversi experți în diverse limbi. De asemenea, ușor de înțeles. E nevoie de un limbaj structurat, care să nu fie prea complex, pentru că un document ușor de înțeles, aceasta va face să fie mai rapid și mai ușor accesat în practica judecătorească. Compatibilitate. Un astfel de instrument european trebuie să fie compatibil cu alte domenii juridice, în special cu dreptul procedural și dreptul de proprietate. Flexibilitate. Instrumentul ar trebui să permită destulă flexibilitate instanțelor pentru ca legea să se aplice în mod echitabil în cazurile specifice care sunt aduse în instanță. Obligativitate. Doar un instrument obligatoriu va putea fi utilizat în practică pentru că părțile care intră în acest contract au nevoie în primul rând de predictibilitate și siguranță juridică. Opționalitate. Instrumentul european ar trebui să fie opțional pentru părțile contractante ele ar trebui să poată alege acest instrument ca un instrument de regim alternativ față de dreptul național. Instrumentul european ar trebui de asemenea să fie atractiv și convingător. Părțile ar trebui să vadă că există un adevărat beneficiu economic pentru a alege acest regim european. Sustenabilitate Implementarea unui instrument european are nevoie de ceva timp. Siguranța juridică va depinde nu doar de instrumentul în sine, ci și de jurisprudență și de felul în care acesta se interpretează și se aplică. Dreptul european contractual ar trebui să fie sustenabil în sensul că este deschis pentru o astfel, un astfel de viitor. În momentul în care un astfel de instrument se înființează, e nevoie de mai mulți ani până când tribunalele ajung la un mod armonizat de interpretare și de aplicare a acestuia în litigii internaționale. Dar sunt convins că pe termen lung eforturile vor da roade. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie al Kling. Mulțumim foarte mult domnului Kling. Cred că părerea unui judecător față de felul în care un astfel de instrument european opțional ar putea avea consecințe în viața noastră de zi cu zi și dacă un astfel de instrument ar putea, într-adevăr, contribui sau nu, pentru că nu vrem să intrăm aici doar la o dez- într-o dezbatere de ordin academic, cred că este foarte important. Vrem să trecem acum la părerea Comisiei Europene în legătură cu dreptul civil contractual și dau cuvântul domnului Staudenmayer. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ganz herzlichen Dank Recht. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei Jurii pentru această invitație. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur că vă pot prezenta punctul de vedere al Comisiei și aș dori să mă concentrez asupra trei aspecte. În primul rând, să vă spun uh, care au fost etapele prin care am uh, trecut, care este uh, originea politică acestei idei. În al doilea rând, aș dori să aspectez um, problemele, să abordez problemele economice pe care uh, dorim să le abordăm prin uh, această carte uh, verde. Și în al treilea rând, aș dori să mă refer la uh, remarcile uh, făcute de antevorbitorii mei. Așadar, de unde am pornit? Europa se află în situația în care încearcă să depășească criza economică și uh, financiară. Potrivit previziunilor Comisiei din luna trecută, situația nu este foarte optimistă și um, în uh, statele mari, în statele membre mari, plecăm de la premisa că va exista o creștere economică de doar 1,7% în acest an. Și uh, de aici am exceptat uh, Germania și Polonia, care vor avea o creștere de 3,5. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că restul statelor membre se află sub această medie de 1,7. Și o asemenea rată de creștere nu este una foarte mare, nu reprezintă o creștere economică durabilă și nu reprezintă o bază foarte bună pentru a ieși din această criză financiară și economică. Și acesta este punctul de, de la care plecăm, doamnelor și domnilor. Aici trebuie, în acest context trebuie să înțelegem strategia 2020 a Comisiei Europene. Cum putem asigura existența unei creșteri economice uh, durabile? și uh, Comisia face apel aici la instrumentele uh, tradiționale, comunitare, și este vorba de instrumentul, uh, instrumentele referitoare la piața internă. Întrebarea concretă care se pune este cum poate funcționa mai bine piața internă? Cum pot fi reduse costurile implicării pe această piață internă? Uh, și aici, pe baza uh, datelor uh, preliminare pe care le avem și, desigur, uh, adunăm și mai multe date în cadrul evaluării de impact și am um, recunoscut o problemă pe baza acestor date, difer, diferențele care rezultă datorită diferitelor structuri um, juridice în statele membre și care sunt structurile afectate de, de această situație. Și de aici dorește să uh, plece comisia. Cum putem să uh, creăm um, să creăm creștere în, Euro- în Europa prin îmbunătățirea situației pe piața internă. De aceea a prezentat uh, Comisia această carte verde în iulie anul 2010 și consider acest lucru um, drept fiind o, o strategie foarte importantă și este foarte probabil că și uh, măsurile uh, care vor urma uh, în urma acestei cărți verde vor fi foarte importante, mai ales în programul de lucru de anul viitor al Comisiei. Care sunt problemele concrete? După părerea noastră există patru probleme, două pentru consumatori și două pentru firme. În primul rând, este vorba de aspectul deja amintit, costurile um, ridicate pentru tranzacții uh, transfrontaliere. Din datele noastre rezultă că doar o, o, trei, o, un sfert din firmele din Europa se implică în asemenea tranzacții transfrontaliere, însă o jumătate din uh, uh, celelalte firme care nu se implică ar dori și ele să se implice dacă ar exista uh, reguli uh, uh, uniformă. Așadar, care sunt uh, obstacolele care le împiedică pe aceste firme să se implice în asemenea tranzacții frontaliere? Ei bine, un obstacol uh, este, um, este um, reprezentat de costurile ridicate. Știți că, uh, potrivit regulamentului ROMO 1, um, firmele trebuie să se bazeze fie pe dreptul național, fie pe cel din cealaltă țară. Ei bine, acest lucru duce la uh, probleme uh, pentru firme. În momentul uh, trebuie să, odată trebuie să știi care este dreptul aplicabil și apoi trebuie să înțelegi foarte bine care este acest drept. Și um, costurile de consiliere juridică sunt, devin aici foarte importante. În primul, în primul rând, contractul încheiat trebuie să respecte uh, dreptul aplicabil și aici apar deja uh, costuri. O firmă are nevoie de uh, consiliere juridică. Și, desigur, fiecare firmă își găsește, apelează la soluția cea mai eficientă din punct de vedere a costurilor pentru contractul ales. Așadar, au nevoie de consilieră juridică în uh, juridică în ceea ce privește un drept străin pentru a găsi pentru ei care este soluția cea mai eficientă din punct de vedere a costurilor. Și acest lucru, de fapt, uh, este foarte costositor. Și avem date uh, uh, preliminare uh, date provenite, provenite din studii din uh, Marea Britanie, unde se uh, amintesc costuri de 15.000 de euro pentru un asemenea contract poate putem crede că aceste costuri, și desigur aceste costuri nu sunt mari pentru o firmă cum este Siemens sau Alcatel sau alte firme mari din Europa, însă pentru o uh, întreprindere mică sau mijlocie, uh, 15.000 de euro uh, sunt foarte mulți bani, mai ales dacă doresc să uh, fie activ în mai multe țări și pe noi ne interesează tocmai aceste întreprinderi mici și mijlocii. 99% din întreprinderile europene sunt IMM-uri și avem o, o legătură statistică foarte clară între uh, uh promovarea, sprijinirea IMM-urilor și apariția mai multor locuri de muncă, Uh, o creștere economică durabilă și așa mai departe. Și așa mai departe. Și acest lucru ne interesează. Ne interesează reducerea costurilor pentru IMM-uri. O altă problemă a întreprinderilor uh, o reprezintă uh, efectele de sinergie pe care le pot folosi aceste între, întreprindere. După cum am spus, trebuie să încheie un nou contract pentru fiecare uh, altă țară în care doresc să vândă. Uh, Um, gândiți-vă care ar fi situația dacă ar avea um, nevoie de un, singur, uh, de un singur contract, dacă ar putea să folosească o singură platformă de internet. Acest lucru aduce după sine um, economii de costuri incredibile și acest lucru ar fi uh, cu atât, costurile ar fi cu atât mai reduse cu cât ar vinde în mai multe țări membre ale Uniunii Europene în acest moment nu se poate profita de acest lucru și ideea noastră a fost să le dăm posibilitatea să profite de asemenea avantaje. Am vorbit până acum despre firme, acum ajung la consumatori. Prima problemă referitoare la consumatori cred că poate fi uh, prezentată pe baza unui sondaj pe care l-am, pe care l-am efectuat. Am apelat, uh, am uh, făcut un coș de 100 de produse cumpărate de către consumatori. Am verificat dacă aceste 100 de produse care pot fi găsite pe internet sunt dispus, eh, pot fi găsite și eh, pe plan național. Și ne-am uitat la Malta, Malta și Cipru și 98 Uh, dintre uh, produsele respective, din cele 100 de produse, nu puteau fi găsite pe plan local uh, în internet. Dacă a fost. Apoi am, um, am analizat situația din următoarele 13 state mai mari, cu o piață mai mare. Și e bine, nici în aceste 13 state, mai mult de 50% dintre aceste 100 de produse nu sunt uh, nu, sunt, uh, nu pot fi găsite pe piața de internet local. Am comparat și uh, prețurile și am ajuns la concluzia că există o diferență de mai, de mai mult de 10% între uh, prețurile acestor produse. Și acest lucru ne arată un lucru. Uh, consumatorii, mai ales în uh, țările de dimensiuni mici, nu se bucură de o uh, competitivitate reală și, în plus, uh, trebuie să plătească prețuri mai mari pentru același produs. O altă problemă în ceea ce privește consumatorii. Dacă un consumator se implică activ și merge într-o, într-un alt stat membru și încearcă să cumpere acolo un produs și uh, Aș dori să dau acum un exemplu. Un consumator din Letonia care în, dorește să cumpere un produs în Polonia sau în Germania, pe pagina de internet a unui furnizor din Germania sau din Polonia. Își alege produsele și apoi trebuie la un moment dat să introducă datele personale în momentul în care spune că uh, provine din Letonia, apare un mesaj prin care se comunică nu vindem consumatorilor din Letonia. Și am făcut 11.000 de încercări în, uh, în internet și am ajuns la uh, concluzia că 61% din aceste tranzacții nu au fost uh, posibile și explicația nu poate fi găsită în uh, situația juridică diferită din uh, diferite uh, state membre. Deci 61% din tranzacțiile electronice nu pot fi efectuate. Și uh, pentru a mă exprima ușor, acest lucru nu ne poate uh, mulțumi această situație. Așadar, acestea sunt problemele și pe aceste probleme dorim să le rezolvăm. Comisia a prezentat o carte verde și aș dori să mă refer acum doar la instrumentul uh, opțional. Foarte succint, asemenea instrument opțional uh, ar reprezenta o, o, o soluție alternativă și ar avea um, două efecte de uh, dacă pot să spun așa. Uh, ei bine, o armonizare nu înseamnă faptul că dreptul național este înlocuit. Dreptul național există în continuare și poate fi folosit în continuare. Celălalt uh, efect uh, pozitiv este faptul că este un instrument opțional. Ce înseamnă acest lucru? Actorii pot să-l aleagă. Dacă nu doresc să-l aleagă, să-l aleagă, atunci nu, nu îl aleg și nu au niciun uh, dezavantaj. Așadar, doar dacă ambii, uh, ambele părți a unui contract consideră că există un avantaj economic, atunci pot apela la acest uh, uh, instrument opțional. Acest instrument poate prezenta avantaje doar dacă este ușor accesibil și dacă um, respectă și reflectă nevoile economice. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, atunci, într-adevăr, nu avem nevoie de acest instrument. Însă, dacă uh, dacă oamenii văd că mm, au la dispoziție astfel o, o varietate mai mare de produse la uh, prețuri mai mici sau că efectele de sinergie le oferă uh, um, beneficii majore, atunci vor alege acest uh, instrument. Acum, în ceea ce, în ceea ce privește remarcile antevorbitorilor mei, în ceea ce privește um, remarcile uh, venite din partea colegei noastre din Slovenia, care a ridicat puncte foarte importante. Tocmai am spus că ambele părți ale contractului trebuie să aleagă acest instrument dacă și-l doresc. Așadar, și consumatorii trebuie să facă această alegere. Și consumatorii vor face această alegere doar dacă uh, este asigurat un uh, nivel mare de protecție a consumatorilor. Deci probabil nu va fi cel mai înalt uh, nivel de protecție a consumatorilor, deoarece uh, atunci nici întreprinderea nu ar mai fi uh, interesată de acest instrument. Însă va fi vorba de un nivel înalt de, de protecție a consumatorilor. Consumatorul are încredere în uh, um, dreptul național, deoarece este convins că nu va fi înșelat și Um, consumatorul trebuie să aibă aceeași încredere în instrumentul opțional, deoarece altfel nu va apela la acest instrument. Un alt aspect uh, legat de ceea, tocmai am spus, de ceea ce am afirmat deja, s-a spus că consumatorii, uh, clienții cumpără produse uh, în uh, uh zona lor și Ah, dacă acesta este cazul, atunci clientul respectiv poate să facă acest lucru. Nu trebuie să apeleze la instrumentul opțional. Și există o legitimitate. Dacă cineva uh, preferă să meargă la magazinul din colț unde cunoaște și vânzătorul, poate să facă acest lucru. Și um, cred că un alt aspect este următorul. Există uh, două scenarii care trebuie amintite. În primul scenariu se spune doar întreprinderile au alegere, în al doilea consumatorii au alegerea. Și există diferite argumente, pro și contra. Comisia nu a ajuns la o, o decizie definitivă. Vom face acest lucru doar după terminarea evaluării de impact. Însă haideți să vedem care ar fi um, Uh, cazul uh, cel mai dezavantajos pentru consumatori, în care doar întreprinderile au alegerea. Și eu cunosc situația foarte, bun, foarte bine în acest uh, domeniu. Într-o asemenea situație, o firmă spune pot să cumpere acest produs în tranzacții transfrontaliere, însă doar pe baza instrumentului opțional. Cu toate acestea, consumatorul și în această situație are o alegere. Are, poate să aleagă să cumpere acest produs și știe, și acest lucru este foarte important, că nu va fi înșelat deoarece și în uh, cadrul acestei opțiuni nivelul, nivelul de protecție a consumatorului este unul înalt. Are însă un avantaj. Uh, are, poate să aleagă într-o varietate mai mare de uh, produse la un preț redus și atunci consumatorul trebuie să se gândească, dorește să-și facă cumpărăturile uh, în mod local, local, atunci o face, sau își dorește avantajul adus de un uh, preț uh, redus, știind faptul că nivelul garantat de dreptul național este respectat și de instrumentul opțional. Așadar, consumatorul are, alegerea, are, are o alegere uh, reală. În ceea ce uh, privește punerea, punerea, în, punerea în aplicare a dreptului. Și după părerea mea, acest aspect este foarte important. Um, s-a amintit aici comerțul uh, electronic și și noi în cadrul comisiei am văzut aceste aspecte. În ceea ce privește agenda digitală, comisia a anunțat pentru anul 2012 un instrument legal care prevede rezolvarea unor litigii în afara instanțelor pentru litigiile referitoare la tranzacțiile electronice. Astfel, consumatorul are o, o soluție simplă și un drum foarte simplu de a-și apăra drepturile, care nu uh, costă foarte mult și care este foarte uh, simplu. Și comisia se ocupă și de uh, acest aspect. Nu doresc să afirm deja lucruri care vor fi discutate astăzi, însă acest aspect este foarte important în cadrul strategiei noastre uh, pe viitor. Am recunoscut această problemă și uh, încercăm să găsim o soluție. În ceea ce privește alte aspecte amintite de um, antevorbitorii mei, în ceea ce privește domnul Klink, um, dânsul ne-a prezentat foarte bine avantajele și dezavantajele. Aș dori să mă uh, refer la Uh, un singur aspect, interpretarea diferită uh, care vine din partea instanțelor uh, naționale. Într-adevăr, vor exista uh, uh, caze, cazuri, uh, o instanță, o primă instanță în Napoli sau în Uppsala, care vor trebui să interpreteze uh, aceeași uh, prevedere din instrumentul opțional și e posibil să se ajungă la verdicte diferite, lucru care poate reprezenta o problemă. Ce se poate face? Uh, putem să ne adresăm atunci uh, Curții Europene de Justiție, care ar putea asigura o interpretare um, uniformă. Un asemenea procedeu durează um, foarte mult timp. Există însă și un alt răspuns eu pun acum întrebarea, ar reprezenta acest lucru o problemă? Și închipuiți-vă și o să vă dau acum un exemplu din uh, Germania. Un tribunal din Kiel sau din uh, uh, Ro- Rosenheim au aceeași uh, uh, interpretare a, a codului civil. Și în, în Franța există aceeași situație. Uh, pot, fi, uh, pot, fi, pot rezulta până la urmă verdicte diferite în, uh, în, în aceeași țară. Așadar, de ce trebuie să ne îngrijoreze faptul că există diferite uh, verdicte între un tribunal din Napoli și Uppsala? Noi ne gândim însă uh, să creăm o bază de date în care să fie legate, la care să fie conectate toate tribunalele care folosesc acest instrument op- uh, opțional. Acest lucru înseamnă că un judecător din Napoli uh, poate să verifice în această bază de date dacă există un verdict uh, pe aceeași temă altundeva. Și Astfel, cred că um, se poate crea o, un paralelism între, diferi, între diferitele uh, verdicte. Așadar, în primul rând, cred că nu este o problemă reală și poate fi uh, rezolvată altfel. În ceea ce privește um, <clears throat> doamna Leinan din Finlanda, am fost, uh, m-au interesat foarte mult datele uh, provenite din uh, Finlanda și din partea Eurochambres și văd că aproape 80% din uh, întreprinderile finlandeze au afirmat că o problemă mare este reprezentată de, uh, de diferențele de drept. În plus, um, doar 40% uh, se tem de uh, litigii. Uh, problemele legate de limbă îi preocupă pe mai puțin de un sfert din cei uh, întrebați. Și cred că vedem cât de clar este uh, situația. Uh, situația este reflectată și de sondajul Eurochambre efectuat în întreaga Europa. Așadar, cred că trebuie să uh, încercăm să rezolvăm aceste aspecte juridice. În ceea ce privește uh, cerințele adresate acestui uh, instrument legal și noi sunt, uh, opțional suntem de acord, trebuie să fie clar și să fie accesibil. Există însă o, un, un grup de experți și uh, nici eu, nici colegii mei nu suntem plătiți degeaba la comisie și uh, lucrăm uh, pentru uh, a asigura uh, claritatea acestui instrument opțional. Și în plus, într-adevăr, trebuie să ne uh, asigurăm că nu există uh, lacune și în dreptul național instrumentul uh, opțional trebuie să acopere toate uh, problemele care pot apărea în cadrul uh, dreptului contractual. Și trebuie să există și o diferențiere clară între contractele de tip business to business și business to consumer. Însă, doamnelor și domnilor, și ajung la, la finalul discuției, discursului meu, uh, Cred că trebuie să uh, găsim soluții uh, practice uh, pentru ca um, actorii interesați să consideră acest instrument opțional drept soluția adecvată la problemele cu care se confruntă. Și astfel, cred că asigurăm um, creșterea economică în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, grazie davvero. Vă mulțumesc. Stimate domnule Staudenmaier pentru această prezentare atât de extinsă în care ați abordat toate chestiunile amintite aici. Ați vorbit despre problemele consumatorilor, ale întreprinderilor, despre nevoia de a dezvolta și mai mult piața, ați vorbit despre criza economică și despre uh, șansele pe care le oferă acest instrument. Avem o mică întârziere, începem acum dezbaterea și le dau cuvântul invitațiilor noștri. Lord Bowness de la Camera Lorzilor din Marea Britanie, aveți cuvântul. Thank you very much indeed. Uh, Vă mulțumesc într-adevăr foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această reuniune la care ați uh, invitat și parlamentele naționale. În ceea ce privește proiectul de cadru comun de referință, noi, Comisia de Afaceri Juridice din Camera Lorzilor, am analizat acest uh, document și am conchis că ne opunem unei armonizări a dreptului contractual, deoarece nu am văzut uh, printr-o analiză cost-beneficii că s-ar justifica o astfel de măsură. Noi am ajuns la concluzia că acest proiect nu ar trebui să, se, să fie elaborat într-un set de condiții și reguli, însă ar putea constitui baza pentru un ghid sau uh, pentru ceea ce uh, în mod nefericit comisia numește cutie de unelte. Opinia noastră preliminară în legătură cu cele șapte opțiuni uh, prezentate este următoarea. Ne opunem în continuare unei armonizări a dreptului contractual general. Cred că e mai bine ca statele membre să, facă, să se ocupe de acest domeniu. De asemenea, nu avem dovezi care să ne arate că ar exista beneficii care să contracareze costurile uh, cauzate de înlocuirea legislativă. De asemenea, ne-am dat seama că în lumina concluziilor de la Consiliu, o abordare de armonizare nu e pe agenda de lucru. În ceea ce privește instrumentul opțional, cred că aici avem uh, destule îndoieli în legătură cu uh, valoarea acestuia. În ciuda argumentelor exprimate astăzi aici, uh, nu cred că comunitatea de afaceri sau organizațiile de consumatori din Marea Britanie ar fi în favoarea unui astfel de instrument. Înainte să se facă altceva, am dorit să vedem o evaluare de impact pentru a vedea dacă se recurge la acest instrument opțional. Din informațiile actuale, cred că opțiunea cea mai bună ar fi cea de-a doua opțiune din Cartea Verde – și anume traducerea cadrului comun de, eh, transformarea cadrului comun de referință într-o cutie de unelte, acel toolbox folosit de statele membre și de Uniunea Europeană. Domnul Klink vorbea despre modul în care ar trebui să arate acest proiect și vorbea de asemenea de cerințele judecătorilor și părților implicate. Se pare că bariera lingvistică va uh, continua și, de asemenea, dumnealui a subliniat că va fi nevoie de timp, iar reprezentantul comisiei a spus că scopul lor uh, laudabil și cu care suntem de acord este să încurajeze creșterea și să reducă costurile și birocrația. Însă mă tem că această propunere nu va reduce costurile, nu va fi rapidă și nu va fi o soluție miraculoasă pentru criza economică actuală. The Law Society din, Marea Brit- din uh, Anglia și Țara Galilor au uh, a prezentat dificultățile existente. În Marea Britanie există trei jurisdicții, după cum știți. Și acest instrument opțional nu ne este necesar. Nici măcar nu se indică clar de ce Uh, comerțul transfrontalier întâmpină probleme. The Law Society este de părere, la fel ca și mine, că o mare parte din dificultăți provin uh, din domeniul protecției consumatorilor. Ei bine, acesta este domeniul uh, în care ar trebui să acționăm. Judecătorul Clink a vorbit de timp, însă pentru a evolua, pentru a avea un corpus de legi europene, va fi nevoie de foarte multe referințe uh, la, din partea Curții Europene de Justiție, o instituție care deja este uh, împovărată de prea multă activitate. Dacă lipsa de comerț transfrontalier uh, îi afectează într-adevăr pe consumatori, ei bine, tocmai în acest domeniu ar trebui să ne concentrăm eforturile doamna Linemal din Finlanda, în prezentarea doamna ei de azi dimineață, ca și doamna Drolnovac, au spus clar că îngrijorările consumatorilor reprezintă problema principală. Și în acest domeniu ar trebui și noi să ne îndreptăm uh, eforturile. Eu sprijin multe inițiative din acest domeniu. Am auzit care este obiectivul Comisiei, însă în domeniul justiției civile există, se pare, o tendință de a veni cu niște propuneri nu doar cuprinzătoare, ci chiar copleșitoare, care sunt atât de complexe, care necesită a schimbări și modificări la 27 de sisteme de drept. E prea mult să ții cont de toate acestea în același timp. Această propunere vine după altele. Știu că există și un proiect de propunere privind divorțul, însă în acest domeniu, la justiției civile, cred că ar trebui să ne uh, inspirăm din dreptul penal unde abordarea s-a făcut pas cu pas, unde s-au elaborat instrumente și măsuri pentru a proteja drepturile individului și individuale și pentru a încuraja uh, recunoașterea uh, reciprocă a sistemelor juridice între statele membre. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului Anti Afsen din Parlamentul Suediei. Aveți cuvântul. Orbitorul nu și-a prins microfonul. Jag skulle vilja säga någonting om den här diskussionen. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că în această discuție există foarte multe perspective. Văd că mulți vorbesc despre protecția consumatorilor, despre dreptul privat, însă să nu uităm că există și uh, directiva privind protecția consumatorilor. Acesta este punctul de pornire. Și de asemenea există și discuții la nivel național privind modul în care dreptul contractual afectează legislația. În uh, tribunalele din țările nordice, există o marjă mare de uh, interpretare în ceea ce privește uh, îndatoririle contractuale. Dacă e să vedem care vor fi problemele legate de obligativitatea instrumentului sau de natura sau opțională. bine, dacă ar fi opțional, va fi uh, văzut ca un instrument, ca o unealtă. Uh, Eu unul sunt judecător, am lucrat la un tribunal de la Stockholm înainte de a deveni membru al Parlamentului. Părțile trebuie să și interpreteze problemele, iar legea trebuie să fie un instrument care să-i ajută, ajute. Deci trebuie să vedem care este intenția părților implicate într-un litigiu și cum poate fi uh, soluționat litigiul respectiv din perspectiva contractului respectiv. Dacă părțile vor să soluționeze o problemă pe care o au, poate că e mai bine să stabilim deja în contract modul în care un eventual litigiu urmează să fie soluționat și astfel se pot prezenta în fața unui tribunal. Să nu uităm de asemenea că tribunalele se referă de foarte, fac trimitere de foarte multe ori la interpretări. De foarte multe ori eh, judecătorii se inspiră și din manualele de drept. Uneori, metodele de interpretare sunt combinate și de aceea am oarecare îngrijorări când mă uit uh, la această carte verde. Se spune că vor exista reguli privind regulile de interpretare, însă metodele de interpretare trebuie să fie ajustate în funcție de modul în care funcționează tribunalul respectiv. Dacă ești prea rigid când pui în aplicare toate acestea, atunci tribunalele își vor pierde uh, marja de intervenție. Și de asemenea am îndoieli în ceea ce privește elaborarea de, crearea de legi pentru mediul uh, online. Noi, Parlamentul Național am spus întotdeauna că legislația trebuie să fie neutră în ceea ce privește tehnologia și cred că ar trebui să așteptăm puțin. Există mai multe posibilități. Poate că poți să ai un prim, o primă legătură prin e-mail sau prin uh, scrisoare. Legislația, după cum spuneam, trebuie să fie uh, neutră din punct de vedere al tehnologiei. Aș vrea să mă refer din nou la Cartea Verde. La secțiunea privind uh, sfera de aplicare în domeniul civil. Se vorbește acolo despre îmbogățirea nejustificată. Nu înțeleg de ce. Eu cred că ar trebui să discutăm despre asta și cred că ar fi foarte bine să progresăm pornind de la ideea că, într-adevăr, trebuie să înlesnim tranzacțiile transfrontaliere, însă să nu uităm ce se întâmplă pe teren și care este obiectivul nostru final. Vă mulțumesc, domnule Afsen. Are cuvântul domnul Kalitz din uh, Parlamentul Poloniei. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat și pe noi, reprezentanții parlamentelor naționale, la această reuniune. Această dezbatere este foarte importantă. Eu sunt președinte al Comisiei pentru Afaceri Juridice din Parlamentul Poloniei. În anii 80 și 90, însă, când aveam uh, acele discuții ale mesei rotunde, eu eram un democrat care studia la Universitatea de la Varșovia, ulterior am uh, studiat și la Universitatea din Zurich și am văzut deja în perioada respectivă că multe întreprinderi occidentale doreau să uh, investească în Polonia. Eram avocat și am pregătit foarte multe contracte pentru firme din Germania, din Austria și mi-amintesc am foarte bine ce probleme am întâmpinat în acea perioadă. Cu toții spuneau de fiecare dată că sistemul juridic reprezintă un obstacol. Existau probleme de a cunoaște dreptul aplicabil în țara respectivă Existau probleme legate de interpretare, probleme legate de cultura juridică, de modul de interpretare a contractelor. De aceea, acest proces care uh, durează de 5 ani pentru a avea un drept contractual mai armonizat, e foarte important pentru noi, pentru Uniunea Europeană. Știu că există trei țări care au uh, un alt sistem de drept, common law. Colegul din uh, Marea Britanie tocmai se referi la acest lucru, însă, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun că după cel de-al doilea război mondial, Polonia a trecut printr-un uh, proces de unificare asemănător. Deci până în secolul XIX noi fuseserăm influențați de Germania, de Rusia, de Austria, după care am făcut eforturi pentru a crea un sistem uh, comun pentru întreaga țară. Însă, e clar, toate acestea trebuie să se facă treptat, așa cum a spus colegul de la Camera Lorzilor. În prezent, Polonia dorește, dorește să existe un drept al contractelor comun în Uniunea Europeană, să poate că nu a venit momentul. Iar acest instrument opțional la care s-au referit mulți antevorbitori e o soluție pe care o sprijinim. Și în timpul președinției poloneze, care va avea loc în al doilea trimestru, semestru din 2011, sperăm să ducem la bun sfârșit acest instrument și, eventual, acesta ar putea fi unul din obiectivele președinției noastre. Asta mai ales dacă ne Eh, amintim că profesorul Hans Schultenelke, care a spus că atunci când s-au prezentat principiile de bază, profesorul Kohl, care și lucrează cu Parlamentul eh, Poloniei, deci s-a spus de la bun început că dacă vrem să avansăm în dreptul contractual, avem nevoie de un astfel de instrument. Noi nu dispunem de un astfel de instrument. Avem instrumente asemănătoare în ceea ce privește contractele între întreprinderi. E un instrument cu o plusvaloare deosebită care funcționează, deci poți să ajungi în fața tribunalelor și poți să uh, folosești acest instrument în țări terțe. Elveția, de exemplu, de ani de zile are această tradiție. În contractele încheiate între o firmă din Germania și Polonia sau dintr-o altă țară, deci se poate recurge la legislația elvețiană. Deci avem deja exemple de reușită. Acum vrem să facem același lucru și, la dom- și în domeniul european. Să nu uităm însă că există deja tribunale care au recurs la instrumente asemănătoare și am putea profita de experiența lor în acest domeniu. În ultimul rând vreau să vă spun că eu unul nu mă tem de diferențele care pot exista în ceea ce privește hotărârile judecătorești din diferite tribunale de pe teritoriul european. Eu cred că dacă un tribunal de primă instanță sau un al doilea tribunal uh, vin cu hotărâri, emit hotărâri judecătorești diferite, e bine, asta mi se pare ceva normal. Închipuiți-vă că după o hotărâre judecătorească emisă de un tribunal regional din Franța, acest, uh, această hotărâre ar fi definitivă, deci nu, ne, nu ne-ar mai trebui o altă hotărâre. Nu, există hotărâri judecătorești diferite, deci nu avem cum să avem totul identic. Sistemul juridic nu ar mai avea atunci niciun rost. Și un element de bază din sistemul juridic este tocmai acest fapt că judecătorul respectiv, în funcție de anumite principii, poate ajunge la o anumită hotărâre judecătorească. Pe scurt, care este poziția Poloniei? Credem că e prea devreme să avem un drept contractual armonizat. Însă, credem că trebuie intensificate lucrările pentru a avea un instrument opțional și, de asemenea, considerăm că va fi nevoie de destul de mult timp pentru o mai mare integrare pe viitor. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Caliț. Vă mulțumesc, domnule Caliț. Are cuvântul domnul Diaz de Iera din Senatul Spaniei. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că putem lua cuvântul aici. Suntem patru reprezentați din partea Spaniei, doi uh, consilieri juridici și doi uh, senatori, unul de la Partidul Conservator și unul socialist. Suntem senatori, însă suntem și noi judecători. Spun asta pentru că și alți colegi au spus că sunt judecători. Eu provin din uh, insula Gran Canaria, din insulele Canare, însă deși sunt uh, insular, să zic așa, nu mă tem de ceilalți uh, întotdeauna privesc către viitor cu optimism, cu speranță, gândindu-mă că există șanse de a ne îmbogăți reciproc. Și mai ales acum, în momentul acesta de criză. Ce înseamnă cuvântul crisis în greacă? Înseamnă șansă. Acum trecem prin multe suferințe, avem un șomaj ridicat, avem această criză financiară. Acum foarte mulți cetățeni sunt condamnați să plătească o ipotecă exagerată. Deci acum este momentul să acționăm, deoarece foarte mulți cetățeni trec, trăiesc într-o situație de nesiguranță, înfricoșați de viitor. Deci acum, în aceste momente, noi trebuie să fim de partea cetățenilor și să preîntâmpinăm astfel de evenimente pe viitor. De aceea credem că, într-adevăr, e momentul să acționăm. Și suntem plini de optimism și de speranță. Credem că diferitele sisteme juridice din Europa se polinizează între ele. Lucrurile se schimbă. Sistemul germanic sau cel latin se schimbă, deoarece se influențează între ele. Deci cu toții învățăm de la ceilalți și cu toții trebuie să ne schimbăm. Noi, juriștii, avem un tip de pregătire seculară și nu suntem conștienți uneori de faptul că realitatea s-a schimbat. Și în același timp trebuie să ne schimbăm, să ne modificăm și noi conceptele pentru a fi la înălțimea uh, așteptărilor pe care le au cetățenii de la noi ca parlamentari. Se vorbește de acoperirea juridică pentru acest instrument opțional. Din cele patru opțiuni oferite de comisie, S-a spus că mâna invizibilă a pieței ar putea să soluționeze totul, să avem niște principii comune neobligatorii. Sau s-a vorbit, pe de altă parte, să avem un instrument legislativ ex novo. Deci, în, în loc să armonizăm toate legislațiile diferite, lucru care ne-ar uh, necesita foarte mult timp, deci mai bine ar fi să venim cu un instrument nou. Cred că articolul pe care ar trebui să ne bazăm este articolul 352 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene și nu celelalte articole menționate. Deci, suntem pentru acest instrument opțional. Acesta va da roade dacă uh, micile întreprinderi, consumatorii vor vedea că acest instrument le oferă ceva mai bun decât ceea ce au. Dacă instrumentul le oferă ceva mai prost, atunci nu are niciun rost să lucrăm aici. Deci standardele de garanție pe care le au uh, consumatorii și IMM-urile noastre sunt importante. Să nu uităm că marile companii uh, uh, au uh, la cheremul lor uh, echipe întregi de avocați. Deci noi suntem mai grijorați de soarta micilor uh, întreprinderi și a consumatorilor. E bine, dacă acestora le oferim ceva sub standardul de garanție disponibil în țara lor, nu vor recurge niciodată la acest instrument. Deci noi vrem să fie un instrument opțional în ideea că acesta oferă ceva mai mult decât ceea ce au deja și sper ca pe viitor acest instrument opțional să devină automatic, deoarece toată lumea va fi înțeles că acesta este mai bun decât ceea ce avem în țările noastre. Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Sunt de acord și cu rezumatul final făcut de către reprezentantul Comisiei. Uh, Nu vorbesc uh, asta pentru că sunt judecător și pentru că domnul Clinche și e judecător, deci nu vorbim neapărat între judecători, însă prezentarea dumnealui a fost foarte bună. Dumnealui spunea că instrumentul trebuie să fie clar, fiabil, previzibil, cuprinzător, compatibil și flexibil. Acestea erau trăsăturile despre care vorbea domnul judecător și se vine după aceea cu o propunere privind conținutul material al textului. În primul rând, clauzele abuzive care trebuie eliminate. Și după aceea, definirea contractului, obligațiile precontractuale, formarea, dreptul de a te retrage, reprezentarea, interpretarea, conținutul și efectul contractului, respectarea acestuia, resursele de, în caz de nerespectare, datornicii, compensațiile, prescripția și fuziunile. Să nu uităm cât de important este arbitrajul în acest domeniu. Ideea nu e să încărcăm toate tribunalele cu alte procese, nici tribunalul de la Luxemburg și nici cele naționale. Deci e foarte important să uh, reglementăm așa cum trebuie problema arbitrajului pentru a lezni munca tuturor și pentru că acest instrument să fie util. Și Există două elemente contractuale. Una privind uh, cumpărarea și vânzarea de mărfuri și celălalt privind uh, serviciile financiare. Aici apar durerile de cap. Aici există domenii în care nu există reguli juridice. Și știm că atunci când nu există reguli, nu toată lumea se comportă ca un îngeraș. Ce? Apare uh, legea junglei atunci când nu există reguli. Și de aceea preferăm să existe niște reguli și să aibă întâietate statul de drept. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Uh, le mulțumesc uh, tuturor experților și mulțumesc și reprezentantului comisiei. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Miro, pentru intervenția dumneavoastră atât de înfocată. Îi dau cuvântul acum reprezentantului Parlamentului grec, domnul Neratis. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Um, se pare că și sudul, că sudul este prezent nu doar prin Spania, ci și prin uh, mine reprezentat al Greciei. Așadar, Uh, ați uh, amintit faptul că uh, criza provine din greacă, însă nu înseamnă neapărat șansă. Poate însemna o șansă. Dacă criza ar însemna doar șansă, atunci ne-am bucurat dacă ne-am aflat tot timpul în criză. Însă altceva acum. Am, am fost activ în, ca reprezentant al autorităților de protecție consumatorilor. Am auzit diferite uh, opinii din partea consumatorilor, din partea oamenilor de știință, însă cred că trebuie să afirmăm, trebuie să spun un lucru foarte uh, clar de la bun început. Ați invitat pe bună dreptate um, deputați uh, și în cadrul acestei comisiei jurii Um, între timp, uh, suntem cu, putem vorbi despre consumatori și uh, întreprinderi și putem să uh, spunem cu toată uh, uh modestia că putem să uh, repetăm, de fapt, sentimente, sentimentele normale ale oamenilor normali. Uh, ce doresc să spun? Este bine că ne ocupăm și discutăm această temă, însă poate este prea devreme să uh, luăm o hotărâre. Și de ce spun acest lucru? Și dacă îmi permite colegul spaniol, uh, voi uh, continua. Dacă permiteți să vorbesc, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, uh, există anumite uh, prevederi legale. Nu, ne, nu mai suntem în secolul XVIII sau în secolul XIX. Totuși, am făcut uh, progrese importante, au existat evoluții importante și în domeniul dreptului contractual. Și mă refer aici la evoluții concretă și uh, pozitivă. De la uh, sfârșitul secolului XIX a existat curentul uh, liberal care um, a dus la intervenția statului încet încet în relația între cei puternici și cei slabi și um, în plus, uh, vorbim aici de evoluția generală a, civilizației noastre. Urmărim întotdeauna um, idealuri uh, umaniste și um, încercăm să-i protejăm pe cei slabi față de cei uh, puternici. De aceea statul a intervenit în acest domeniu și există anumite reguli și în domeniul contractelor există și aspectul important uh, al eticii. Și cred că în uh, domeniul dreptului, aspectele, conceptele etice au un rol foarte important. Și vedem că etica este, se, se ține seama din ce în ce mai mult de etică în ceea ce privește contractele uh, comerciale. În plus, uh, am ajuns la concluzia și doresc să subliniez de fapt acest lucru, uh, că în ceea ce privește dreptul uh, referitor la uh, averi, există într-adevăr uh, înțelegeri extracontractuale sau se poate face referire la înțelegeri extracontractuale. Apoi, în ceea ce privește teoria referitoare la um, daune și plata, răscumpărarea uh, pagubelor, și aici au existat, uh, au existat evoluții uh, pozitive. Desigur, însă, uh, trebuie să mergem mai departe pentru a fi în, în stare să slujim mai bine uh, societății. Și nu este vorba doar uh, de activitatea statului sau activitatea uh, instanțelor, um, este vorba de existența unor tratate internaționale Uh, tratate internaționale care deja de uh, ceva timp uh, reprezintă de fapt puncte de referință. Există tratate internaționale referitoare la transportul aerian, la transportul maritim și așa mai departe, um, tratate internaționale referitoare la tranzacții bancare. Există um, acordul de la Viena în care se uh, vorbește despre comerțul internațional și cred, dacă nu mă înșel, 74 de țări deja au aderat la acest acord, cu anumite excepții, de exemplu Portugalia și Irlanda, în ceea ce privește Uniunea Europeană. Așadar, cred că totuși există un cadru relativ uh, uniform. Uh, Așadar, nu cred că trebuie să apelăm în mod automat la aspecte uh, obligatorii. În cadrul european și în, în cadrul dreptului european și în cadrul uh, dreptului uh, din Grecia există principiul libertății contractuale. Acest lucru are o uh, înțelegere dublă. În primul rând, fiecare are uh, posibilitatea de a hotărâ dacă dorește să încheie un contract și cu cine dorește să încheie acest contract. În plus, uh, există posibilitatea ca uh, partea contractuală să uh, structureze contractul așa cum își dorește. În ceea ce privește prima parte, că fiecare, poate, uh, că fiecare are libertatea de a încheia un contract, cred că aici acest lucru este valabil în toate sistemele de drept. În ceea ce privește în a doua parte în care se vorbește despre conținutul contractului, există desigur aici situații uh, diferite în anumite sectoare acest lucru nu este posibil. Însă în, uh, în, în dreptul practic, de exemplu, în, uh, în Germania există principiul uh, de numerus clausus. Nu pot fi introduse noi prevederi în afara celor prevăzute de către um, lege. Acest lucru este valabil, de exemplu, și în cadrul dreptului uh, familiilor nu pot fi adăugate prevederi suplimentare. Însă la pentru contracte simple acest lucru este uh, posibil. Așadar, dacă există această libertate contractuală, care de fapt este un ă, principiu fundamental în foarte multe țări, uh, Um, cred că nu putem să începem să ne gândim asupra uh, obligativizării anumitor uh, reguli. Cred că dacă um, apelăm la măsuri suplimentare, aceste măsuri suplimentare trebuie să fie facultative, deoarece uh, altfel vom crea uh, probleme foarte mari. Uh, anumite, lo- anumite legi nu vor mai uh, fi aplicabile și uh, de aceea uh, nu ne dorim ca aceste hotărâri să devină obligatorii. Vă mulțumesc. Bine, grație l'onorevole Nerațis. Mulțumesc, domnule Gerațis. Încheiem aici această prima parte a dezbaterii. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și raportorilor pentru contribuția lor, de asemenea colegilor din partea Parlamentelor Naționale, care au adus, bineînțeles, opinii diferite în această dezbatere, însă cu toții știm că trebuie să găsim soluții care să permită o mai bună dezvoltare a comerțului pe piața europeană. Acum am să dau cuvântul doamnei Wallis care va prezida cea de-a doua parte a întâlnirii noastre. Aceasta se referă la instrumentele opționale pentru dreptul contractual. Doamna Olis, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră de până acum. Aș vrea să explic că au existat câțiva membri ai Parlamentului nostru care au dorit să ia cuvântul la această primă parte, dar am hotărât până la urmă să accepte, să aștepte până la sfârșit. Le mulțumesc pentru că acum suntem supuși unor constrângeri de timp. Ne-am, uh, am analizat problema uh, de ce avem nevoie de un instrument european și acum putem trece la următoarea întrebare, ce anume? Și anume acel cuvânt opțional, acel instrument opțional european. Și subliniez încă o dată că nu e vorba de armonizare, ci e vorba de un instrument opțional, voluntar, e vorba de posibilitatea de a alege. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez încă de la început. În dimineața aceasta s-a vorbit foarte mult despre criza economică cu care ne confruntăm la ora actuală, însă un alt lucru ar trebui să fie clar – dezbaterile de aici, de la Parlament și de la Comisie în legătură cu dreptul european contractual datează cel puțin de la începutul anilor 90 și ele doresc să îmbunătățească și să perfecționeze felul în care funcționează piața internă europeană. Bineînțeles că acum, iată, vine acest factor de urgență suplimentară al crizei. Deci, nu este o discuție, o dezbatere veche într-o formă nouă și cu un nou curs de acțiune. Ținând deci cont de acest lucru și gândindu-ne că acum vom analiza acest instrument opțional în mai multe detalii, voi da cuvântul primului vorbitor care va vorbi despre felul în care un astfel de instrument ar putea crește siguranța juridică și ar putea crește tranzacțiile internaționale. Vă rog, dau cuvântul domnului Martin Hesselink de la Centrul de Studii pentru Drept European Contractual de la Amsterdam. Mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Ca și domnul Schulte Nolke, am fost și eu implicat în redactarea acestui cadru comun de referință și sunt membru la ora actuală a grupului de experți de la Comisia Europeană care dorește să Um, redacteze în continuare acest text pe baza căruia probabil va apărea acest instrument opțional. E bine să precizăm de la început lucrurile. Sarcina mea era aceea de a clarifica posibilitatea ca un instrument opțional să crească certitudinea juridică și să mărească tranzacțiile transfrontaliere. Pentru creșterea tranzacțiilor transfrontaliere. Aceasta este o chestiune foarte dificilă și, în primul rând, este una de natură empirică, care se referă mai degrabă la viitor decât la ce s-a întâmplat în trecut. Există limite foarte clare în legătură cu posibilitatea de a evalua această consecință. Totuși, putem afirma câteva lucruri. În primul rând, cu tot respectul pentru comisie, care spune că un instrument opțional ar putea avea o contribuție majoră pentru rezolvarea crizei economice, acel colaps economic al mm, pieței globale financiare. Cred totuși, așa cum tocmai a subliniat și doamna Wallis, că acesta este un aspect la care Comisia a lucrat de foarte mult timp, de asemenea Parlamentul European s-a ocupat de această temă de foarte mult timp. Deci, uh, iată, ne aflăm în această situație conjuncturală acum și ar trebui să vedem aceasta sub această nouă perspectivă. Bineînțeles, ne putem aștepta la avantaje pentru piața internă. S-ar putea ca aceste avantaje să fie modeste, nu foarte mari, e greu de evaluat. E greu să avem date concrete pe această temă, dar bineînțeles vor apărea avantaje. Un alt element important de subliniat, pentru că foarte mulți s-au referit la problema avantajelor, însă în același timp e posibil ca un instrument opțional să nu ducă la foarte multe costuri. S-ar putea să nu fie atât de costisitor. N-am auzit niciodată o plângere în legătură cu Convenția de la Viena, că ar fi fost prea costisitoare. Există, e adevărat, costuri uh, legislative, dar costurile de implementare s-ar putea să nu fie atât de mari. Costurile vor fi moderate și am putea spune, în concluzie, că dacă am avea și un avantaj minor, să zicem, pe piața internă și acesta ar fi deja uh, o consecință pozitivă care ar merita efortul. Există date empirice care au fost prezentate deja în cadrul dezbaterii. O dezbatere academică pe care nu toată lumea de aici o cunoaște foarte bine, date empirice, după cum spuneam, care sugerează că odată cu apariția unui instrument opțional, părțile vor ști cum să-l utilizeze. Însă probele care au apărut până acum sunt de natură generală, în felul în care actorii economici ar putea reacționa, dar nu sunt date concrete în legătură cu felul în care companiile, de exemplu, mai mici, ar putea, s-ar putea implica mai mult în tranzacții transfrontaliere. Dacă vedem ce s-a întâmplat uh, în trecut, ce precedente avem, companiile europene care la început erau oarecum sceptice în legătură cu utilitatea acestui instrument, vedem că situația s-a schimbat și unele companii consideră că ar putea fi de dreptul util. Aceasta include companii majore, cum ar fi Porsche sau Allianz sau Strabag companii importante care au optat pentru acest drept european. Un raport recent arată că aceste companii ar dori să aibă o imagine europeană cu adevărat sau cel puțin o imagine transnațională, că n-ar vrea să fie identificați doar cu o imagine națională, un brand european. Și bineînțeles că aceasta s-ar putea aplica și acestui instrument opțional al dreptului contractual. Deci, un motiv în plus pentru ca companiile să-l dorească. Unele companii ar putea utiliza acest instrument ca un fel de standard de calitate care le-ar putea uh, oferi un nivel mai mare de încredere față de consumatori. un alt aspect important, certitudinea juridică, și anume dacă un astfel de instrument opțional ar aduce sau nu certitudine juridică. Aceasta depinde de dumneavoastră, practic, este în mâinile legiuitorilor europeni. Totul depinde de felul în care se răspunde la o serie de întrebări, dacă găsim niște răspunsuri clare pentru aceste întrebări și nu neapărat dacă vor exista răspunsuri, ci dacă acestea vor fi clare. Instrumentul opțional ar trebui să clarifice în primul rând care este domeniul său de aplicare. Dacă este unul personal, dacă se aplică în cazurile B2B, B2C sau chiar și C2C. Există problema capacității juridice care trebuie rezolvate de către legea națională câmpul de aplicare material, dacă acest instrument opțional ar include și dreptul general contractual plus câteva drepturi contractuale specifice, cum ar fi cel al vânzărilor, de exemplu. O altă întrebare, dacă poți opta pentru acest instrument opțional în cazul în care ai un contract mai general, un contract de distribuție, de exemplu, și dacă uh, poți opta pentru instrumentul opțional doar pentru o anumită parte a contractului sau dacă trebuie să-l aplici uh, pe de întregul. Deci trebuie să se vorbească de opțiunile posibile de a intra sau de a ieși din acest instrument opțional. Există de asemenea și în uh, domeniul de aplicare teritorial, dacă se aplică doar tranzacțiilor transfrontaliere sau și celor intranaționale și uh, dacă se aplică doar în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere, atunci ce se întâmplă în cazul în care statele membre ar hotărâ în mod spontan să-l aplice și tranzacțiilor intranaționale și Curtea Europeană de Justiție, de exemplu, ar mai avea jurisdicție în aceste cazuri asupra uh, dreptului aplicat sau nu? Iată întrebări la care trebuie să se răspundă. Și important este să se găsească un răspuns clar pentru toate aceste întrebări. O altă sursă potențială de certitudine juridică ar fi regulile obligatorii. Ce fel de reguli obligatorii s-ar aplica și dacă acestea ar prima asupra regulilor obligatorii internaționale. Aceasta se pare că ar fi soluția cea mai probabilă pentru a opta că, către acest instrument în cazul conflictului de drept și dacă acesta se află sub incidența dreptului național, în Cartea Verde se arată acest lucru, atunci nu e foarte clar că singura lege obligatorie ar fi cea internațională. Răspunsul nu e foarte clar aici. Există foarte multe întrebări, deci, în legătură cu legile obligatorii care ar trebui să se aplice și acest lucru ar trebui să fie foarte clar pentru părțile contractante atunci când optează pentru acest instrument. O altă întrebare importantă este modalitatea de a opta pentru acel instrument. Trebuie să fie un mecanism foarte clar de a opta pentru acel instrument, indiferent că e vorba de o negociere individuală a clauzelor sau totală a acestora, dacă e vorba de B2B sau B2C, dacă au existat uh, cerințe prealabile formale sau înscris din partea statelor membre. Toate aceste chestiuni trebuie să fie soluționate și, bineînțeles, trebuie să fie coordonate cu ce se întâmplă în Roma 1. Deputatul din Grecia, domnul Nerațis, a subliniat un alt element important. Avem uh, Convenția de la Viena pentru vânzări. Este singura lege internațională în care se arată că în momentul în care se optează în mod explicit pentru acest instrument opțional, atunci înseamnă că în mod explicit se uh, renunță la Convenția de la Viena. Deci trebuie să se vadă dacă cele două vor coincide sau nu, dacă va fi o aplicare reziduală a Convenției de la Viena sau nu în cazul în care se optează pentru instrumentul opțional. Și de asemenea, o altă problemă este temeiul juridic. Instrumentul trebuie să-și găsească un temei juridic puternic, pentru că altfel va crea în mod inevitabil incertitudine juridică. Există alte chestiuni dificile care au fost uh, deja prezentate în alte domenii și asupra cărora nu vreau să insist acum. E nevoie de asemenea de claritate, așa cum a spus uh, judecătorul din Germania, în legătură cu felul în care se interpretează instrumentul, ce se întâmplă în cazul în care există lacune, dacă ele sunt înlocuite cu o interpretare autonomă sau, care vor de, sau dacă vor depinde de dreptul național și dacă Curtea de Justiție va fi într-adevăr capabilă să rezolve toate cazurile referitoare la acest uh, instrument opțional sau se va recurge la tribunalele civile de primă instanță. Toate aceste chestiuni trebuie și ele rămurite. Sarcina mea era de asemenea de a face o prezentare destul de generală în legătură cu alte valori adăugate și slăbiciuni. Bineînțeles, acestea sunt categoriile normative și modalitățile de apreciere, așa că voi menționa doar câteva dintre ele și uh, voi încerca să fac o analiză din mai multe puncte de vedere. Un instrument opțional ar contribui în mod clar la o unitate din ce în ce mai mare ar fi un pas simbolic către o adevărată politică europeană, ar întări cetățenia europeană, acestea atât în mod direct, prin optarea pentru acest instrument de către părțile implicate, cât și indirect, în sensul că instanțele naționale în cazul în care se pune această întrebare, chiar dacă nu se aplică instrumentul opțional, ele s-ar putea inspira din acest uh, instrument opțional. Probabil că el va fi discutat la universități și noile generații de judecători și de avocați vor ține cont de el. Iată, acesta este un motiv în plus pentru cei care doresc o uniune din ce în ce mai mare. Însă, dacă se dorește ca dreptul privat să fie una la nivel uh, național, atunci aceștia ar trebui să se gândească mai mult la această posibilitate, să, încearcă, să încerce să protejeze interesul național și probabil ar fi împotriva unui astfel de instrument european. Un alt element este nivelul de protecție. Protecție, în primul rând, pentru consumatori, așa cum s-a spus deja aici. Comisia a anunțat că va exista un nivel foarte ridicat de protecție a consumatorilor oricum este cazul, pentru că aceasta este în beneficiul consumatorilor. Acest lucru l-a arătat deja Comisia, un nivel înalt de protecție nu poate fi, bineînțeles, nivelul cel mai înalt cu putință. Consumatorii din statele membre care în ziua de astăzi au standardele cele mai înalte de protecție probabil că vor avea de pierdut. Și nu doar din punctul de vedere al organizațiilor pentru protecția consumatorilor, ci și dintr-un punct de vedere mai neutru, academic, s-au arătat îngrijorări. Pentru că, pe de o parte, Comisia dorește un nivel ridicat de protecție, însă, pe de altă parte, există această dorință politică de a avea un instrument opțional. Unii se tem, deci, că până la urmă politicienii vor fi dispuși să negocieze și să accepte un nivel mai scăzut de protecție, tocmai pentru a avea un succes politic cu un astfel de instrument european. Aceasta este în mâinile politicienilor europeni, dar este un element pe care vreau să-l subliniez. Pe lângă protecția consumatorilor, există un beneficiu potențial în acest uh, instrument opțional, și anume cel de protecția micilor afaceri în cazul contractelor B2B. Aceasta este o parte a sarcinii pe care a avut-o grupul nostru de experți de a analiza această situație și felul în care acest instrument opțional ar putea fi aplicat și util pentru aceste companii. Unii spun acest lucru este periculos, companiile ar trebui să se susțină pe propriile picioare, însă dacă doresc să facă acest lucru, pur și simplu pot să nu recurgă la acest instrument opțional. Deci nu există a, acest pericol as, al supraprotecției IMM-urilor. Și încă un element important este relația cu Convenția asupra vânzărilor de la Viena. Acesta este un exemplu practic al felului în care se poate asigura că Convenția de la Viena ar putea să nu fie aplicabilă. Din punctul de vedere al aspirațiilor internaționale pe care le avem și care sunt stabilite în această Convenție de la Viena, am putea spune că aceasta ar putea reprezenta o pierdere pentru cei care doresc uh, o integrare mai globală și nu doar la nivel european. Iar domeniul de aplicare al instrumentului opțional ar putea fi foarte asemănător cu cel de, al Convenției de la Viena. Dacă însă câmpul de aplicare ar fi mai extins, atunci ar putea exista conflicte de competență între cele două și ne-am putea imagina că ar putea exista o a doua fază în a, cadrul relațiilor stabilite între instrumentul opțional și Convenția de la Viena. Instrumentul opțional ar putea juca în acest sens un a, rol modelic pentru elaborarea unui instrument internațional mai general. Un ultim comentariu asupra beneficiilor pe care le poate aduce instrumentul opțional. Acesta ar putea asigura o anumită calitate juridică. Aceasta ar fi, bineînțeles, un avantaj și o proastă calitate juridică ar fi un dezavantaj. Și de aceea trebuie să arătăm încă de la început că există mulți colegi din uh, Germania în special în care care au spus că, de fapt, Comisia n-a ales persoanele cele mai potrivite pentru a face această propunere. O altă îngrijorare referitoare la calitate a fost uh, prezentată de câțiva de aici era că chiar dacă rezultatul este foarte bun, politicienii s-ar putea să distrugă tot ce am făcut noi și pentru cei care consideră că această calitate academică este principalul obiectiv al instrumentului opțional, într-adevăr ar putea fi o îngrijorare. Însă, există și situația contrară, în care lipsa oricărui fel de input democratic ar putea fi considerată ca o adevărată slăbiciune și motiv de îngrijorare foarte mare pentru înființarea acestui instrument opțional. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru felul echilibrat în care ați prezentat uh, punctele de vedere. Îmi pare rău, va trebui să fiu foarte strictă cu restul vorbitorilor. Avem probleme foarte mari de timp și vrem să avem și o dezbatere finală. Așa că vreau să vă rog să păstrați și să respectați timpul care v-a fost uh, dedicat. Uh, următorul vorbitor este domnul Marc Frile din partea Frile Societe de Avocat. Merci beaucoup, madame, madame. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă voi exprima în limba franceză, dacă îmi permiteți. Întrebarea este dacă acest instrument opțional va îmbunătăți siguranța juridică, dacă va îmbunătăți uh, tranzacțiile transfrontaliere. Eu reprezint niște asociații franceze de avocați, Asociația pentru Dreptul de Afaceri și grupul de cercetare instituit în Franța împreună cu Consiliul Barorilor Europene și cu Camerele de Comerț. Să nu uităm că această situație este deosebită. Să nu uităm că știința juridică e în același timp o știință universală și în același timp o știință cu o practică foarte îngrădită la nivel național și uneori chiar la nivel regional și subregional. Și asta ridică o problemă deosebită și anume această știință nu poate fi exercitată decât uh, într-un spațiu foarte îngrădit. Și așa cum spune ministra franceză Christine Lagarde, care a fost uh, responsabilă și în Statele Unite ale Americii a unui birou de avocat, de avocatură, a spus că un expert juridic nu știe de fapt foarte multe. E un expert în mica sa regiune și turist în ceea ce privește celelalte domenii. Deci trebuie să înțelegem această imagine, deoarece din această cauză avem probleme. Din această cauză, dreptul european contractual întâmpină greutăți în a se dezvolta. O a doua întrebare pe care trebuie să ne o punem. La urma urmei, contractele reprezintă o formă de libertate orice formă de drept evocă principiile de libertate contractuală. Deci de ce ar trebui să reglementăm libertatea? Și aici trebuie să ne punem întrebări, deoarece dacă vrem să reglementăm prea mult, nu mă face decât să creăm prea multe obstacole în calea libertății de tranzacție. Mă voi referi imediat la o chestiune larg dezbătută, și anume acest instrument opțional și uh, în ceea ce privește drepturile consumatorilor. Pe scurt, suntem convinși că acest instrument opțional care se bazează pe acquis comunitar e necesar. Ceea ce e foarte important și trebuie discutat este următorul lucru. E nevoie sau nu de un instrument opțional în relațiile dintre întreprinderi, acel B2B, business to business. Și în al doilea rând, dacă acest instrument uh, trebuie să ne întrebăm dacă acest instrument opțional trebuie conectat de instrumentul opțional privind uh, dreptul consumatorilor. Deci și aici trebuie să ne punem uh, întrebări. Dreptul consumatorilor e un drept care oferă protecție celui mai într-o poziție dezavantajoasă dreptul contractelor B2B e oare același lucru? E vorba aici de a-i proteja pe cei într-o poziție uh, mai slabă? Poate doar în aparență, însă în uh, Însă miza nu constă în acest lucru, ci constă în a înlesni uh, tranzacțiile transfrontaliere. Deci e nevoie de un instrument opțional pentru a face acest lucru sau întreprinderile pot să o facă în mod natural? Dacă vrem să avansăm, trebuie să fim pragmatici și să știm dacă într-adevăr această, acest instrument opțional are o plus valoare. Mă întreb dacă o întreprindere europeană, căreia îi uh, demonstrăm că prin acest instrument își va reduce costurile, că va putea traversa frontierele mai ușor, va accepta sau nu. Întreprinderile și consiliile de administrație trebuie să evalueze acest instrument, lucru care încă nu s-a făcut și această evaluare nu se va baza doar pe o comparație între sistemele mari de drept va trebui să se bazeze, după părerea mea, pe uh, exemplele de pe teren, de, din realitate. Să vă dau un exemplu de tranzacție. Un exemplu din nenumărate altele. De exemplu, o tranzacție între o companie britanică și una franceză pentru un contract de consultare în uh, inginerie. Deci de la începutul până la sfârșitul contractului ne vom da seama că fiecare parte, cât de sofisticat ar fi, chiar dacă ar fi cele mai mari firme din Marea Britanie și Franța, deci orice întreprindere va întâmpina greutăți. Fiecare va veni cu ideile proprii, cu metoda proprie, cu garanțiile lor, care funcționează în sistemul lor Uh, juridic, gândindu-se firește că astfel lucrurile vor putea funcționa. Și apare un șoc foarte repede, chiar de la primul schimb, de foarte multe ori. Pe de o parte, francezul va propune un proiect de contract simplu cu câteva concepte cu foarte multe clauze implicite pe care nu trebuie să le scrie negru pe alb, deoarece știe cum sunt uh, interpretate contractele. Pe de altă parte, celălalt va veni cu un contract foarte detaliat, specific, unde nimic nu este implicit. Și fără un black letter la contract nu există înțelegere. Deci ne dăm seama că există ambiguități. Consultatul francez, pe lângă obligația sa generală, are datoria de a consilia uh, societatea de inginerie. În schimb, pentru partea cealaltă, lucrurile stau invers, deci nu are nevoie de, compania nu are nevoie de așa de multă consiliere, asta deoarece există o jurisprudență pe care ei se bazează și care e foarte bogată. Deci putem avea pe de-o parte o propunere de forță majoră, știm care sunt urmările, nu trebuie să o dezvoltăm în dreptul francez. În schimb, britanicii vor veni cu acea clauză de frustration. Poate că ne gândim că cele două abordări sunt asemănătoare. Ei bine, nu. Prima suspendează anumite condiții, în timp ce cea a doua întrerupe, practic, contractul. Uitați-vă, deci, cum zi de zi juriștii se confruntă cu acest lucru. De exemplu, în ceea ce vește quantumul de indemnizații, de indemnizații directe, toate aceste chestiuni fundamentale sunt foarte diferite de la o țară la alta. Și să nu uităm de asemenea că modul de că raționamentul juridic va fi foarte diferit. În Franța se va porni de la general pentru a ajunge la cazul individual, în timp ce britanicii vor încerca să vadă dacă există un precedent cât mai asemănător pentru a putea interpreta contractul respectiv. Deci vedeți care este șocul și vedeți care sunt urmările pentru întreprinderi, pentru IMM-uri, dar chiar și pentru marile companii. Chiar mai degrabă marile companii sunt afectate de acest lucru. Și ce se întâmplă și cu noi, cu consilierii. E bine, și noi suntem îngrădiți, trebuie să recurgem la ajutorul colegilor din uh, țara cealaltă. Și să nu uităm că există foarte puțini experți în dreptul țării respective, în dreptul altei țări. Deci unul din zece cunoaște într-adevăr situația. Iată deci care sunt obstacolele în domeniul dreptului uh, contractual, deci dacă nu se va face nimic la nivel uh, aici. Deci, ca să pun o întrebare în termeni specific franțuzești, deci cum putem reduce această diviziune, această fractură existentă? Atunci când suntem uh, întreprindere, când suntem firmă de consiliere, Deci e foarte greu să știi de exemplu, dacă acea hold harmless clause pe care ți-o impun britanicii are niște urmări negative sau nu pentru tine. Deci trebuie să depășim cadrul comun de referință și trebuie să avem un instrument opțional în dreptul european al contractelor pentru o mai bună siguranță juridică. Însă, acest instrument opțional nu va fi într-adevăr acceptat decât cei pentru care a fost conceput, deci pentru întreprinderi și utilizatori. Deci nu va fi acceptat decât cu condiția să se respecte anumite elemente. În primul rând, să se facă un studiu de impact suficient de detaliat, atât în rândul uh, întreprinderilor, cât și firmelor de avocatură, analizând astfel de tipologii de contracte. E nevoie de o metodologie care să ne permită să acționăm. Deci nu e suficient să-l întrebi pe un șef de întreprindere dacă îl interesează sau nu un instrument opțional pentru dreptul european al contractelor. Ce vreți să vă răspundă acest om? va cere opinia serviciului său juridic, aceștia se vor regăsi în aceeași situație și niciodată nu va fi suficientă o astfel de abordare dacă vrem să facem într-adevăr ceva. Trebuie să fim proactivi, să ne implicăm cu cei care se confruntă zi de zi cu aceste probleme. Deci, un instrument, pentru un instrument opțional e nevoie de o abordare metodologică nouă. Să ne bazăm pe uh, abordările existente, de exemplu, contractele multilaterale. În Africa, de exemplu, există astfel de situații. De asemenea, trebuie să definim adevăratele priorități. Îmi pare rău, spune doamna Vales, dar trebuie să încheiați. Putem vedea că există o adevărată miză în ceea ce privește uh, responsabilitatea. Însă această miză uh, nu mai uh, este atât de actualitate dacă soluționăm problema cu asiguratorii, de exemplu. Deci, după cum vă spuneam, suntem pentru acest instrument opțional, însă cu condiția să se respecte anumite elemente. Acum ne vom referi la câmpul de aplicare și conținutul instrumentului opțional. Domnul Bush de la Institutul de Studii Juridice de la Universitatea din Osbruck. Doamna Bush, mă scuzați. Mulțumesc, dragi deputați, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vorbesc despre opțiunile reglementare pe care le avem în ceea ce privește câmpul de aplicare al unui instrument opțional european. Mă voi referi la chestiunea practică și anume cum ar arăta un astfel de instrument. Există, în principiu, trei alegeri care trebuie făcute la nivelul reglementării. În primul rând, câmpul de aplicare personal, cel geografic și cel material. Există alte chestiuni care trebuie rezolvate și anume interfața pe care o vom avea cu normele uniforme pe care le avem și cu legile nearmonizate în domeniul proprietății, a infracțiunilor sau îmbocățirii nejustificate și felul în care părțile pot opta pentru acest mecanism. Nu vreau să intru acum și să mă refer la toate chestiunile care au fost deja dezbătute mai devreme, să vedem ce se întâmplă cu câmpul de aplicare personal. Cine va putea opta pentru acest instrument? În Cartea Verde, Comisia prezintă două opțiuni. E vorba de contractele B2C sau contractele B2C și B2B. Prima opțiune ar putea să nu implice niciun fel de limitare a câmpului de aplicare. În acest caz, orice instrument care ar fi disponibil pentru B2C ar putea rezolva problemele transfrontaliere pe piața internă și anume aplicarea legilor naționale de protecție a, consumatorii, a consumatorilor, așa cum arată articolul 6 a regulamentului de la Roma. Totuși, legile obligatorii la nivel național pentru protecția consumatorilor, în momentul în care n-ar mai fi aplicabil, atunci instrumentul european ar trebui să asigure un nivel ridicat de protecție. În plus, ar trebui să se asigure că aceste companii nu pot evita aceste legi obligatorii alegând doar o parte din ele. Această tendință de ceripi, cum, cum se spune, deci de a alege doar anumite părți, trebuie eliminată și, în cazul acesta, aplicarea articolului 6 din regulamentul de la Roma poate fi aleasă doar, a, poate fi exclusă doar în cazul în care se aplică regulamentul în totalitatea sa. Există și o altă problemă care ar putea apărea. Dacă există o libertate de alegere pentru contractele B2C, atunci de ce nu se poate aplica ea și pentru contractele B2B? Unii spun că n-ar fi nevoie de un astfel de instrument B2B pentru că există deja Convenția Europeană pentru uh, vânzarea bunurilor. Într-adevăr, un instrument european pentru contractele B2B ar putea fi atrăgător doar dacă ar aduce o valoare adăugată față de această convenție europeană. O astfel uh, de valoare adăugată ar putea fi un câmp de aplicare mai larg, nu doar vânzări, ci și servicii sau soluții care la ora actuală nu sunt incluse în această convenție, în special în ceea ce privește controlul termenilor contractuali. Și ar putea fi atractiv în momentul în care s-ar putea aplica și comerțului pe internet, care nu exista pe vremea uh, înființării acestei convenții iar instrumentul european ar trebui să se aplice ambelor tipuri de contracte și aceasta ar fi foarte atrăgător, în special pentru acele companii care oferă contracte și produse nu doar companiilor sau consumatorilor, ci ambilor. De exemplu, librăriile digitale, unde ambele, ambii reprezentanți pot cumpăra astfel încât aceasta ar reprezenta o platformă uniformă pentru clienții care interesează. În felul acesta, câmpul de aplicare, practic, s-ar extinde incluzând atât contractele B2C cât și cele B2B. Și s-ar putea merge și mai departe pentru că categoriile B2C sau B2B nu acoperă toate categoriile de contracte de pe piața internă pentru că există și un număr din ce în ce mai mare de contracte C2C, în special pe uh, piața reprezentată de eBay sau de Amazon pe internet, unde un astfel de instrument ar putea fi util. Trecem acum la câmpul de aplicare geografic și opțiunile de reglementare. Cartea verde a Comisiei prezintă și aici două opțiuni contracte transfrontaliere, doar contracte transfrontaliere sau contracte transfrontaliere și naționale. Principalul obiectiv al unui astfel de instrument este acela de a promova piața internă și aceasta ar putea însemna că o astfel de opțiune precum uh, cea care se referă doar la contracte transfrontaliere ar fi destul de suficientă. Totuși, ea prezintă mai multe dezavantaje. Și am să vă dau două exemple. Va fi nevoie de criterii foarte clare pentru a putea face diferența între contractele transfrontaliere și cele naționale. Poate părea ușor, însă ar putea apărea obstacole atunci când trebuie să facă o diferențiere foarte clară. Pentru a diferenția cele două tipuri de contracte, în general, se aplică criteriul sediului companiilor și în cazul unei companii care acționează pe, pe internet, atunci e foarte greu de stabilit care este statul membru de origine. Deci pentru comerțul electronic, pentru telefonia mobilă și chiar există și probleme de protecție a datelor. Pentru că, de exemplu, un consumator care dorește să downloadeze un anumit program de pe internet trebuie să uh, își uh, devaleze practic statul său de reședință. Pe de altă parte, s-ar putea ca acest câmp de aplicare să fie prea restrâns pentru a fi atractiv. S-ar putea să nu ajungă la acea masă critică necesară de tranzacții pentru un astfel de instrument. Există companii care uh, utilizează ambele piețe, atât cea națională cât și cea transfrontalieră, și care ar trebui să aplace deci instrumente diferite. Spre deosebire de această opțiune, există cea de-a doua opțiune, care se referă atât la contractele internaționale cât și la cele naționale și aceasta ar genera economii de scară, oferind un model uniform pentru ambele tipuri de tranzacții. Trecem acum la câmpul de aplicare material. Un instrument opțional care dorește să faciliteze doar comerțul electronic Iată ce ar trebui să se includă aici. Se vorbește de un test triplu pentru identificarea conținutului minim necesar unui astfel de instrument opțional. În primul rând, așa cum a arătat Comisia în Cartea Verde, un instrument european ar trebui să respecte achiul comunitar în domeniul protecției consumatorilor. Deci e nevoie de uh, condiții precontractuale, de uh, informații asupra îndatoririlor, dreptul de retragere, bunuri uh, de vânzare pentru consumator și așa mai departe. Trebuie să se facă referință și la chestiunile implicate în Convenția Generală, deci trebuie să facă și testul pe această convenție și dacă există elemente în instrument care lipsesc și care sunt reglementate prin convenție, aceasta ar putea crea incertitudine juridică. Un al treilea test este cel referitor la Roma 1, pentru că un instrument european ar trebui să se refere și la cele care sunt incluse în articolul 12 din Roma 1, pentru că altfel am avea un conflict de legi. Și aceasta mă aduce la ultima parte, și anume cum putem găsi o soluție legiuitorul european ar putea crea un instrument european care să țină cont de nevoile pieții interne. Și aceasta nu doar pentru a crește foarte mult piața internă, ci și pentru a elabora o nouă lege pentru o nouă piață, de exemplu comerțul electronic, pentru că în cazul comerțului electronic nu există o tradiție foarte bogată în statele membre și în acest caz Uniunea Europeană ar putea crea un model nou, să creeze o nouă tradiție care să fie de natură europeană. Un astfel de instrument european ar putea include, după cum se vede aici, reguli generale, contractuale, pentru comerțul electronic ar putea include o abordare modulară pentru vânzările digitale, de exemplu downloadarea anumitor programe pentru telefoanele mobile sau alte contracte specifice pentru consumatori sau asigurări, de exemplu. Un ultim comentariu. Aș vrea să subliniez un lucru pe care l-a prezentat deja domnul Stadenmayer. Un astfel de instrument pentru comerțul electronic ar putea fi foarte atrăgător pentru consumatori dacă regulile uniforme contractuale ar fi combinate cu un sistem de rezolvare a litigiilor online. Și de altfel, modelul butonului albastru ar putea fi nu doar un standard de calitate pentru a avea o legislație bună, ci și o soluție pentru un mai bun acces la justiție pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și a, vreau să-mi cer scuze pentru că vorbitorii care mai trebuie să intervină vă trebuie să se grăbească. Dau cuvântul acum domnul, doamnei Martin Behartușe din partea Universității din Paris, care ne va vorbi despre dreptul material. Vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, trebuie să cercetez relațiile pe care le pot avea acest, le, le poate avea acest instrument cu uh, regimurile naționale. Mă voi referi rapid la legătura dintre acest instrument cu legile naționale, cu excepția uh, regulilor obligatorii. Dreptul european și nu cel național va trebui să soluționeze toate chestiunile care se referă la această opțiune. Asta pentru a avea o abordare uniformă în Europa de exemplu, să excludem divizarea, să precizăm uh, forma opțiunii și să precizăm majoritatea uh, regulilor de protecție a consimțământului. E vorba aici de obligațiile de informare, de exemplu, pentru ca uh, consumatorul respectiv să-și dea consimțământul în cunoștință de uh, cauză. Un al doilea comentariu se referă la relațiile acestui instrument cu dreptul uh, contractelor speciale. În cartea sa verde, Comisia uh, dorește ca acest al doilea regim să fie un regim complet. Ne întrebăm însă dacă acest instrument uh, opțional va fi la măsura, la înălțimea acestei așteptări. Se spune că vom avea un regim special de vânzări sau de contracte care va fi adițional Asta poate va fi suficient pentru contractele B2C, însă în cazul B2B, unde contractele sunt mai variate, nu va fi suficient. Deci ne întrebăm dacă vom putea opta pentru instrumentul opțional în cazul unui contract, uh, în cazul căruia nu este prevăzut un regim special. Deci nu e doar o problemă de lacună. Ar fi fost o opțiune să lăsăm în afara sferei de aplicare regimul um, acestor contracte speciale. Ce va trebui să facem în această ipoteză? Să încercăm să concelem dreptul național al contractelor speciale cu regulile generale din instrumentul opțional. Însă asta nu pare o soluție prea mulțumitoare. Deci, după părerea mea, instrumentul opțional nu va fi util decât dacă va fi complet. Mă întreb, de exemplu, dacă nu ar trebui să propunem o opțiune doar pentru contractele prevăzute cu uh, regim special. Deci dacă relația acestui uh, contract cu celelalte legi, cu excepția celor obligatorii, ar trebui să ne întrebăm acum care este legătura cu legile obligatorii naționale. Prin legi obligatorii se, înțelege, nu, se înțeleg nu doar legi de ordine internă, ci legi care se referă la valori cruciale pentru societate, încât uh, se impun legilor internaționale aplicabile. Sunt niște legi uh, al căror respect este crucial și deci vor fi date la o parte de instrumentul opțional. Însă obiectivul acestui instrument nu va fi respectat dacă este înlăturat în mod sistematic de legile uh, obligatorii naționale. Deci în Cartea Verde se vorbește despre un al doilea regim intern în statele membre, însă acest instrument nu poate fi înlăturat de legile obligatorii interne, deoarece în momentul în care îl alegi, va înlocui aceste legi obligatorii. Deci aici apare un risc. În primul rând există riscul ca operatorii să evite legile obligatorii alegând acest al doilea regim. De exemplu, când va exista un dezechilibru între părți, partea puternică va putea impune regimul opțional pentru a scăpa de legile obligatorii naționale. Deci problemele pot fi foarte acute. De exemplu, în dreptul muncii, pentru contractele de muncă, un domeniu foarte sensibil din punct de vedere politic și juridic. Am văzut de asemenea că pot apărea probleme și în ceea ce privește dreptul consumatorilor de exemplu, un profesional poate să impună acest instrument opțional consumatorilor pentru a scăpa de niște legi obligatorii care sunt mai favorabile. Și astfel, și chiar dacă reducem uh, importanța riscurilor, trebuie spus că există deja o armonizare importantă la nivel european. Și în dreptul afacerilor, în uh, raporturile B2B apar probleme, deoarece nu toate companiile sunt pe pecior de egalitate. În, în contractele de distribuție în rețea, în contractele între distribuitor și furnizor sau în contractele de uh, subcontractare. Există și un risc inversat, și anume riscul de a uh, eschiva regimul uh, opțional prin regile obligatorii. Deci aceste legi s-ar putea impune în ciuda existenței instrumentului opțional, acesta având de suferit. În primul rând, o acțiune ar putea fi calificată ca fiind uh, delictuală, deși era doar contractuală. În Franța, de exemplu, întreruperea relațiilor comerciale este considerată ca fiind o responsabilitate delictuală ce înseamnă acest lucru. Chiar dacă alegi uh, instrumentul opțional s-ar aplica acest lucru? E bine, există o cale destul de ușoară de a soluționa și anume de a avea o calificare europeană în ceea ce privește dreptul contractor. În ceea ce privește punerea în practică a legilor obligatorii, să nu uităm că pot exista și probleme legate de sancțiunile penale. Dacă o lege prevede sancțiuni penale, nu e sigur că alegerea regimului opțional va permite părții să scape de aceste sancțiuni. Care ar fi atunci soluțiile față de aceste riscuri? Prima s-a întrevăzut de mai multe ori în uh, intervențiile precedente. În primul rând, să adoptăm un instrument opțional care să acorde un nivel mare de protecție părților mai slabe. Deci pentru a evita astfel existența multor legi obligatorii statale care să ofere un pro o protecție mai ridicată. Acest instrument uh, opțional nu trebuie respins însă de întreprinderi deoarece ar fi prea, ar oferi prea multă protecție. Asta înseamnă că nivelul de protecție trebuie să fie acceptabil și să fie acceptat de către piață. Un alt lucru, protecția trebuie adaptată persoanelor vizate. Deci e posibil să protejezi, uh, nu e posibil, e, nu e posibil să protejezi consumatorii sau întreprinderile mai slabe printr-un text juridic identic. Dacă avem un instrument uh, juridic care opțional care nu va soluționa toate probleme, trebuie totuși să ne dăm seama că uh, este binevenit și că ar uh, soluționa o parte din probleme. O altă soluție ar fi să oferim competențe dreptului național, ai căror legi obligatorii au fost îndepărtate, posibilitatea de a controla faptul dacă um, instrumentul opțional nu a fost impus în defavoarea unei părți. O a treia soluție ar putea consta în a permite legilor obligatorii să îndepărteze regimul opțional doar în măsura în care acest regim opțional permite acest lucru uh, în mod excepțional. Vă mulțumesc, însă interpreții trebuie să plece la ora 1. Îi rog pe ceilalți doi vorbitori să țină cont de acest lucru, deoarece al minter nu vom mai putea avea uh, discuții la sfârșitul sesiunii. Urmează doamna Monica Iagelska, judecător la Curtea de Arbitraj din Katowice, din Polonia. Um. Vă mulțumesc. Aș dori să-mi concentrez uh, remarcii mele asupra unor aspecte ale relațiilor uh, între uh, instrumentul opțional și dreptul internațional privat. Este vorba de aspecte amintite deja de anumiți vorbitori și aș dori să rezum problemele existente. Poate aș dori să, la început aș dori să fiu avocatul uh, diavolului. Um, dreptul internațional privat uh, este uh, sofisticat, complicat și lasă loc uh, la multe interpretări și nouă judecătorilor nu ne place acest lucru, deoarece cazurile sunt complicate, este nevoie de mult timp și uneori cazuri simple nu pot fi uh, rezolvate în uh, timp scurt, deoarece trebuie uh, să ținem cont de foarte, foarte multe aspecte. Ca urmare, vedem că asemenea lucruri se manifestă mai ales în domeniul protecției consumatorilor, deoarece în acest moment există atât regulamentul Roma, de la Roma 1, în care um, sunt uh, valabile mai multe articole din acest uh, regulament. De exemplu, și articolul 3.3 în, în ceea ce privește cazurile domestice, articolul 3.4 în ceea ce privește uh, cazurile din Uniunea Europeană, uh, și am auzit și de existența articolului 9 în ceea ce privește regulile internaționale obligatorii. În plus, există uh, și uh, alte uh, directive referitoare la uh, vânzarea uh, produselor și mai departe. Deci există reguli diferite, conflictuale, care operează uh, cu același, uh, pe același mecanism ca și articolul 6 din regulamentul de la Roma. Și asemenea, aceleași prevederi uh, pot fi uh, regăsite și în alte uh, regulamente internaționale, cum este, de exemplu, un uh, act uh, german. Așadar, un judecător uh, va, uh, va avea probleme să își dea seama care este dreptul aplicabil pentru un asemenea uh, contract. Și după părerea mea, un instrument opțional ar putea fi o soluție foarte bună dacă ar, avea un domeniu larg de aplicare și ar avea reguli foarte clare. Însă pentru aceasta, uh, Uh, trebuie să um, redactăm cu foarte multă claritate regulile de drept privat internațional în acest uh, instrument, pentru ca jucătorul să nu, un judecător să nu trebuiască să se refere la acest drept privat internațional, ci la uh, prevederile din uh, instrumentul opțional. Am auzit uh, anumite uh, lucruri despre domeniul de aplicare a acestui instrument, subiectiv material, teritorial toate uh, aceste aspecte vor fi uh, reflectate în uh, dreptul privat internațional uh, din toate punctele de vedere, relațiile uh, B2B, B2C și așa mai departe. Și um, toate aceste aspecte trebuie să fie uh, prezente în uh, instrumentul opțional și din punctul de vedere al dreptului privat internațional. Uh, Următoarea întrebare pe care aș dori să o pun se referă la natura natura acestui instrument. Ar trebui să fie un al, al 28-lea regim sau un al doilea regim? Un al doilea regim uh, național. Ce doresc să spun? Uh, poate uh, să există o alegere parțială. Se poate alege instrumentul uh, opțional uh, sau uh, un, alt, uh, un alt regim? Și care este natura uh, acestei alegeri? Și aici există două posibilități. În ceea ce privește uh, dreptul privat, uh, poate să există o alegere în ceea ce privește uh, alegerea dreptului privat in, internațional și eu cred că ar putea exista o, o soluție mai bună. În acest caz, însă, ar trebui să există um, un numitor comun între cele două uh, părți care fac această uh, alegere. Există însă problema uh, dacă putem verifica um, cât de onest a fost făcută această alegere pe baza uh, uh prevederilor internaționale. O altă posibilitate ar fi să nu fie uh, ales uh, dreptul aplicabil, ci uh, incorporarea prin uh, uh, referință. Ce înseamnă acest lucru? Dreptul uh, privat internațional nu a fost încă uh, folosit și așadar trebuie să găsim care este dreptul, dreptul aplicabil pentru un contract. După părerea mea, nu este cea mai bună uh, soluție dacă uh, ne dorim ca uh, în practică să nu mai facem apel la dreptul privat internațional. Desigur, există și uh, problemele legate de lacune și care instrument, care domeniul juridic va fi cel mai potrivit pentru a acoperi aceste lacune. Răspunsul meu ar fi următorul. Instrumentul uh, opțional trebuie să fie atât de uh, larg încât să nu, încât să acopere asemenea lacune. În plus, trebuie să um, ne ocupăm și de relația cu alte prevederi uh, din dreptul privat internațional. Și, în plus, cum va funcționa în uh, viața uh, practică. Dacă, de exemplu, dacă apăs pe acel uh, buton albastru sau dacă uh, um, semnez un contract care se bazează pe acest instrument opțional. Ce înseamnă acest lucru? Presupun că voi face acest lucru în limba mea uh, maternă. Însă, ce înseamnă acest lucru în practică? Dacă eu semnez, de exemplu, în limba uh, uh, poloneză, uh, aleg versiunea în poloneză a uh, instrumentului opțional uh, sau instrument acest, uh, aleg acest instrument opțional, încă, însă nu știu uh, în ce limbă este acest instrument și care sunt consecințele acestei alegeri. Sau înseamnă faptul că aleg interpretarea poloneză a instrumentului opțional și jurisprudența poloneză legată de acest instrument, uh, Cred că toate aceste aspecte trebuie clarificate în um, cadrul instrumentului. Apoi uh, există aspectul clauzelor generale. Cine le va interpreta? Și dacă um, se ajunge la uh, Curtea de Justiție Europeană, în care uh, este posibil ca, de exemplu, acest instrument uh, opțional să fie folosit în cazuri uh, naționale. Uh, va, vor exista interpretări uh, duble sau putem uh, apela la Convenția de la Viena, o interpretare autonomă în acest caz. Și desigur, acestea sunt doar uh, aspecte importante asupra cărora v-am atras atenția. Nu încerc acum să găsesc răspunsuri. Ce doresc să spun este că aceste uh, Uh, aspecte și poate și altele legate de dreptul privat internațional trebuie abordate cu foarte mare atenție și în detaliu pentru a da posibilitatea judecătorului să nu folosească sau să folosească cât mai puțin dreptul privat uh, internațional. Astfel, după părerea mea, uh, instrumentul opțional va deveni eficient și în viața practică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președintă. Și acum, din partea uh, Institutului Britanic pentru uh, Drept Comparativ, doamna Eva Lain. Mulțumesc. Și eu voi vorbi despre legătura cu instrumentul opțional și opțiunile de reglementare. Din punctul meu de vedere, există două opțiuni de reglementare. În primul rând, acest instrument poate fi conceput ca un regim care are același uh, nivel ca și regimurile naționale, deci ca un al 28-lea regim, sau el poate fi conceput ca un al doilea regim al legii naționale, ceea ce ar reprezenta ca ar fi o alternativă pe lângă legea națională, deci uh, legea națională contractuală pe de o parte și pe de altă parte drept uh, contractual european uniform, iar relația ar fi oarecum ca cea dintre legea națională și Convenția de la Viena. Există aici alți factori care sunt implicați, uh, mecanismul de opt-in, opt-out și posibilitatea ca părțile să fie dinăuntru sau din afara Uniunii Europene, prevederile referitoare la protecția părții mai slabe, interfața pentru a avea legătură cu alte părți din dreptul contractual și așa mai departe. Vreau să vorbesc acum despre câteva probleme care ar putea apărea în funcție de opțiunea preluată. În cazul unui celui de-al 28-lea regim ar putea exista un conflict de legi. În cadrul regulamentului de la Roma am putea avea o problemă cu articolul 6. În acest caz, libertatea de alegere ar putea fi restrânsă. Articolul 9 s-ar aplica pentru prevederile obligatorii și am avea o problemă cu articolul 3, aliniatul 3, de asemenea o problemă cu posibilitatea de a opta doar la anumite părți ale contractului și restul din legea națională și posibilitatea de a acoperi lacunele din instrumentul opțional, posibilitatea de a face o alegere a legii care să acopere lacunele existente, uh, va fi oare legea consumatorului uh, care alege cea mai bună reglementare disponibile pentru el sau nu. Și posibilitatea de a avea un contract cu părți din țările terțe. Din punctul de vedere al jurisdicției unui stat terț, jurisdicția în cazul unui litigiu s-ar putea să nu recunoască această alegere a unui instrument opțional european. Am putea găsi o soluție spunând că excludem limitările din uh, Roma 1 sau cele din articolul 6, aliniatul 2. aceasta ar avea anumite consecințe asupra altor prevederi, de exemplu articolul 11 de la Convenția Roma 1 sau în cazul contractelor cu părți din țări terțe și ar exclude aplicarea prevederilor obligatorii a dreptului uh, străin și a reglementărilor obligatorii. Cum ar putea fi văzute ele din afară? am putea avea mai puține probleme dacă acest instrument opțional ar fi văzut ca un regim paralel, un al doilea regim asemănător cu dreptul național contractual. Acesta poate fi combinat cu mecanismul aplicabilității directe, cu mecanismul aplicabilității indirecte, astfel încât instrumentul să fie disponibil în funcție de felul în care se aplică dreptul statului membru respectiv. Problema cu aplicabilitatea directă este că în cazurile intracomunitare acest lucru ar putea funcționa, dar cu țările terțe s-ar putea să nu funcționeze. O altă problemă este ce criteriu declanșează aplicabilitatea locul rezidenței sau alți factori care ar putea fi implicați. Dacă se consideră că este un regim de aplicabilitate indirectă, atunci acest instrument opțional ar fi disponibil părților, ținând cont de dreptul internațional și s a revelua cazul în funcție de felul în care se aplică regulamentul din Roma 1. În acest caz, dacă avem lacune, pentru că există deja un drept aplicabil care acoperă acele cazuri, atunci e ok. Iar referitor la articolul 6, aliniatul 2, alegerea instrumentului opțional nu ar fi o alegere de drept, deci regulile nu s-ar aplica, dar dacă această alegere se face în cadrul instrumentului global, atunci nu se renunță la posibilitatea protecției consumatorilor în țara de origine și opțiunea este practic cuprinsă în fiecare sistem național, pentru că fiecare sistem național permite existența unor derogări de la primul regim contractual aplicabil prin legi proprii. Același lucru se aplică și la articolul 3 alineatul 3, iar în legătură cu relațiile cu țările terțe se poate aplica articolul 6 alineatul 2 și acesta ar putea implica mai puține probleme în ceea ce privește recunoașterea sentințelor judecătorești. Câteva comentarii finale în legătură cu mecanismul opt-in, opt-out. Dacă se dorește aplicarea instrumentului la nivel național, atunci ar fi bine să existe un mecanism de opt-in pentru că ar putea exista cazuri în care legea națională să nu se aplice și din motive de claritate ar fi bine să existe un mecanism explicit de opt-in, dar ar putea apărea probleme și în legătură cu Convenția de la Viena, care au fost deja prezentate aici. Dacă mecanismul este de opt-in, atunci se poate înțelege implicit că există un mecanism de opt-out față de Convenția de la Viena. Dacă nu, se aplică în continuare Convenția de la Viena. În ceea ce privește interacțiunea între drepturile de jurisdicție, dacă se alege un al 28-lea regim, o companie care face o astfel de alegere poate face acest lucru în fața unui tribunal care să cunoască mecanismul s-ar putea să există o consecință care este prevăzută în articolul 5, alineatul 1, în regulamentul de la Bruxelles, iar referitor la recunoaștere și aplicare, dacă instrumentul este legea aplicabilă, în special ar putea apărea probleme la contractele cu țările terțe, acestea ar putea fi mai uh, puțin numeroase dacă se aplică al doilea regim. Conceptul pentru un al doilea regim, deci ar prezenta mai puține dezavantaje din punctul de vedere al dreptului internațional, dar rămân și aici probleme de rezolvat pentru a vedea cum se combină el cu celelalte legislații internaționale și care este aplicabilitatea lui. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Îmi cer scuze pentru faptul că a trebuit să vă grăbiți atât de mult. Ne-a ajutat însă foarte mult să ascultăm o serie din aceste chestiuni asupra cărora va trebui să ne aplecăm dacă vrem într-adevăr să avem acest uh, instrument opțional. Trebuie să știm de asemenea ce ne va aștepta și din punct de vedere politic. După cum Vedeți, aproape am uh, epuizat timpul uh, alocat. După cum știți, v-am uh, invitat pe toți la prânz în afara acestei săli, însă sunt sigură că și discuțiile vor continua. Deci împreună cu colegii din Parlamentul Național uh, European vom face tot posibilul pentru a colabora cu colegii din parlamentele naționale. Dragi colegi, vă rog, deci să vă, să ne vă alăturați la prânz și domnul Lene va încheia sesiunea. Îți mulțumesc, daian. și eu doresc uh, să mulțumesc colegilor din uh, Parlamentele Naționale și din Parlamentul uh, European. Doresc să mulțumesc și experților prezenți. Cred că am aflat uh, informații foarte importante astăzi și a fost foarte important acest lucru pentru um, ceea ce urmează acum. Um, aș dori să vă spun însă, din păcate, că doamna comisar uh, Reding nu poate să vină astăzi, deoarece ședința în care, la care participă este foarte complicată și durează mai mult și se pare că nu va, nu va reuși să vină. Însă cred că avem astfel mai mult timp noi să discutăm uh, aspectele care ne interesează. Vă mulțumesc și poftă bună tuturor!